zi e vorba de o dezbatere comună, dezbatere prioritară referitoare la summitul G20. Declarație a Comisiei. Summitul G20 va avea loc pe 11-12 noiembrie și apoi vom mai asculta și o declarație a Comisiei referitoare la Consiliul European prevăzut pe 28-29 octombrie după care vom dezbate raportul doamnei Pervenș Berez referitor la criza financiară, economică și socială, recomandări privind măsurile și inițiativele care trebuie luate, raport la jumătatea perioadei, și raportul domnului Feio referitor la îmbunătățirea guvernanței economice și a cadrului de stabilitate ale Uniunii, Uniunii în special în zona euro. Deschidem acum dezbaterile pe această temă și dau mai întâi cuvântul reprezentantului Consiliului, domnul Chastel. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur... Domnule președinte, domnule președinte a Comisiei, domnule comis, domnilor, domnilor și domnilor comisar, domnilor și domnilor deputați, în numele Consiliului aș dori să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru această ocazie de a evoca lucrările pregătitoare organizate la Consiliul în vederea viitorului Consiliu European care va avea o ordine de zi foarte încărcată, iar punctul principal de discuție va fi tocmai guvernanța economică. După cum știți, grupul de lucru de, condus de domnul Van Rompuy a avut o ședință în această luni și și-a aprobat uh, raportul final. Acest raport conține recomandări, propuneri concrete, importante, care ne vor permite să înregistrăm un pas înainte calitativ în guvernanța economică, mai ales recomandări care își doresc să îmbunătățească disciplina fiscală, să extindă supravegherea economică, să aprofundeze uh, coordonarea și să întărească cadrul de coordonare și de gestiune în caz de criză și, bineînțeles, să întărească poziția instituțiilor. Toate aceste recomandări pot fi puse în aplicare în mod rapid pe cale legislativă și sperăm că Consiliul European va aproba aceste recomandări tocmai pentru a permite Comisiei, Parlamentului și Consiliului să avanseze rapid pe tema acestor subiecte deosebit de importante. Acest lucru ar transmite un semnal pozitiv în ceea ce crește intențiile noastre clare de a lua măsuri pentru a face face față provocărilor economice importante cu care ne confruntăm. Este adevărat că unii și-au pus întrebarea dacă nu ar exista poate și alte opțiuni care să meargă și mai departe decât aceste recomandări, dincolo de cadrul tratatelor spre exemplu, suspendarea dreptului de vot sau introducerea a noi reguli, precum regula cu majoritate inversă. Uh, bineînțeles, sunt uh, chestiuni care nu sunt ușor de rezolvat nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere politic. Ele vor fi cu siguranță abordate, discutate la Consiliul European de săptămâna viitoare. Un alt subiect important pe ordinea de zi a Consiliului European se referă la pregătirea summitului G20. Consiliul European va trebui să definească poziția Uniunii Europene pe baza muncii uh, lucrărilor pregătitoare realizate ieri de către ECOFIN este important ca întâlnirea de la Seul să reprezinte o accelerare a eforturilor în ceea ce privește promovarea unei creșteri economice mai puternice, mai durabile și mai echilibrate. Trebuie să răspundem dezechilibrelor economice mondiale care uh, duc la existența unor riscuri în ceea ce privește creșterea economică. Uh, încă din 2008 uh, și având în vedere și răspunsul pe care l-am adus la situația de criză, având în vedere importanța pe care o are summitul G20, lucrurile s-au schimbat. Și motivul este simplu. Natura multor decizii care au consecințe directe asupra cetățenilor ajunge de, să treacă de la nivelul local sau național în doar câteva luni de zile, să treacă deci la nivel internațional. Și deci, pentru mare majoritate a subiectelor, suntem obligați să acționăm în mod simultan, la nivel european și la nivel internațional. Știm cu toții că Uniunea Europeană are nevoie de un anumit timp pentru a găsi un acord cu privire la un nou tratat care să întărească rolul Uniunii Europene pe scena internațională. Uh, în ultimii 10 ani am uh, făcut această muncă pentru a obține acest tratat, dar ne-am dat seama că doar în 10 luni de zile am înțeles care era importanța reală a acestui tratat. Summitul G20 a înregistrat succese încă de, de când există și cred că uh, încercarea cea mai grea e cea care uh, o, îi așteaptă în următoarele luni, în momentul în care va trebui să facem fața anumitor riscuri, riscuri serioase și anume să pierdem ceea ce am putea, spun, am putea um, califica drept avântul, în engleză momentum. Apoi, știm că vor mai avea loc și alte întâlniri. Ministrii de Finanțe și de Guvernatoare Băncilor Centrale la Seul și summitul G20 în noiembrie. În ceea ce privește conținutul, Uniunea Europeană are o creștere economică puternică, durabilă, economică, consolidată pe baza unor planuri de consolidare fiscală și ne-am dotat de asemenea și de strategia UE 2020 pentru a avea reformele structurale necesare pentru a susține crearea de locuri de muncă și, în al treilea rând, programul de reforma sectoarelor financiare, guvernanța economică a uh, Uniunii Europene, ce este cel de-al patrulea punct. Și, bine, pe marginea acestor patru puncte vom putea prezenta rezultatele grupului de lucru odată ce acestea vor fi aprobate de Consiliul European. Adaug faptul că Uniunea Europeană este foarte interesantă de, interesată interesată de uh, demersul peer review în cadrul G20. Noi avem o, uh, suntem obișnuiți cu această procedură și știm cât de, de util este acest exercițiu. E adevărat că fiecare trebuie să-și aducă piatra la, la temelia acestei uh, construcții economice. Trebuie să câștigăm bătălia împotriva protecționismului și știm că această bătălie nu se câștigă odată pentru totdeauna, Ce e nevoie de un sistem de alertă, de vigilență permanentă, zi de zi. Apoi, uh, în ceea ce privește organele uh, tehnice, instrumentul de stabilitate financiară uh, condus de Mario Draghi înregistrează progrese. Există eforturi de integrare. Apoi, mi se pare că e nevoie și de o reformă durabilă a Fondului Monetar Internațional. Europenii sunt gata să-și mențină angajamentele deja luate în trecut, mai ales anul trecut în, în, la Pittsburgh în așa fel încât noul uh, Fond Monetar Internațional să oglindească mai bine realitatea economică și socială și politică uh, internațională. Deci să acorde mai multă preponderență țărilor emergente, cu economie emergente. Dar nu ne putem aștepta ca Europa să, facă sing- să fie singura care să facă concesiuni, concesii toate țările dezvoltate trebuie să facă eforturi. Noi am explicat care era disponibilitatea noastră concretă în materie de guvernanță și așa mai departe și credem că e, de, e deja o bază bună pentru a ajunge la un compromis. Deci să nu spună cineva că e din cauza Europei dacă lucrurile nu uh, avansează. În calitate de Uniune Europeană am negociat între noi aceste toate aceste aspecte și o serie întreagă de alte aspecte importante pentru ministrii, ședința ministrilor de finanțe care se vor întruni încă o dată în această săptămână. Tocmai pentru ca europenii nu numai să se exprime cu o singură voce, ci și în același timp să se focalizeze pe apărarea celor care reprezintă interesele lor. Președinția, Comisia vor face tot ceea ce este ce le stă în putință pentru a apăra aceste interese și pentru a explica poziția noastră comună drept rezultat al muncii depuse de luni de zile de uh, uh, statele membre. Apoi, Ideea este să avem o dezbatere aprofundată la Consiliul European. Uh, Consiliul ENVI pe 14 octombrie a adoptat un text foarte clar care fixează poziția și atitudinea la nivel european. Este din ce în ce mai urgent să progresăm pentru a avea un regim ambițios de luptă împotriva schimbărilor climatice pentru perioada de după 2012 și în acest sens Uniunea Europeană uh, își dorește o abordare pe etape care să se sprijine pe protocolul de la Kyoto și pe rezultatele la Copenhaga și ne dorim să existe un cadru mondial complet care din punct de vedere juridic să fie obligatoriu, ținând seama de orientările uh, așa cum au fost ele redactate în documentul final de la Copenhaga. Conferința de la Cancun trebuie să ajungă la un rezultat echilibrat, care să țină seama de îngrijorările tuturor părților prezente și care să țină seama și de progresele înregistrate. Uniunea și-a exprimat preferința pentru un instrument care să fie obligatoriu din punct de vedere juridic, un instrument unic care să cuprindă rezultatele protocolului de la Kyoto. Am putea eventual uh, Plecând de la rezultatele protocolului de la Kyoto, să avem o a doua etapă mai progresivă, dar acest lucru trebuie să se facă în cadrul unui aranjament mai larg în, la în care să se înscrie toate țările, uh, indiferent de nivelul lor de dezvoltare, tocmai pentru a răspunde urgent la nevoile de mediu. Aș dori să evoc rapid pregătirea poziției Uniunii Europene în vederea summitului cu Rusia, Ucraina și Statele Unite. Pentru prima dată, pregătirea unor astfel de summite se discută la nivelul șefilor de state și de guverne și asta în conformitate cu concluziile summitului european din 16 septembrie. Ideea este ca șefii de state și de guverne să aibă o dezbatere deschisă în ceea ce privește mizele principale uh, din relațiile noastre cu partenerii noștri. Însă, fără să știu exact cum anume se va desfășura această dezbatere, vă pot prezenta totuși câteva puncte cheie. Cu siguranță va fi important să, fim, să punem accentul în cadrul summitului cu Statele Unite, să punem accentul pe anumite puncte, și anume întărirea cooperării transatlantice, care reprezintă un, un factor fundamental pentru uh, găsirea de soluții la uh, provocările cu care ne confruntăm în comun. De asemenea, după summitul G20, Uh, summitul cu Statele Unite va reprezenta o, o posibilitate importantă pentru a de, dezvolta o abordare comună pe marginea mai multor subiecte de actualitate. Va trebui să găsim o abordare comună uh, în ceea ce privește economiile emergente. Summitul acesta sperăm totuși că ne va permite să relansăm Consiliul Economic Transatlantic, care să devină un forum economic care să meargă mai departe decât uh, chestiunile uh, de tip regulamentar. El ar putea să studieze în mod util cum se poate promova ocuparea, cum se poate răspunde crizei și așa mai departe. Ne așteptăm de asemenea să uh, folosim rezultatele acestui summit tocmai pentru a pregăti summitul de la Cancun. E vorba de un semnal pozitiv în acest sens pe care ne l-au transmis partenerii noștri americani. Bineînțeles, și alte chestiuni de politică externă vor fi pe ordinea de zi, spre exemplu Sudanul sau Iranul. Acum, în ceea ce privește summitul cu Ucraina, o altă dezbatere este prevăzută în această după-amiază cu doamna Ashton, deci mă, nu voi uh, spune foarte multe pe această temă. Iar acum, în ceea ce privește summitul cu Rusia, Uniunea Europeană dorește să-și aducă sprijinul la parteneriatul pentru modernizare, care va permite să se întărească cooperarea noastră cu Rusia în toate domeniile, mai ales în domenii cheie, precum energia și inovația. Iată, domnule președinte, domnule președinte al Comisiei, dragi colegi, elementele principale ale discuțiilor prevăzute în, uh, pentru summitul European de săptămâna viitoare. Ordine de zi încărcată cu subiecte importante. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much for, for your information. Vă mulțumim foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați dat. Sunt informații foarte importante pentru noi. Bun venit, domnule președinte al Comisiei Europene. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte al Parlamentului, domnule președinte al Consiliului, stimați deputați. Mă voi concentra pe ceea ce cred că este, uh, sunt subiectele cele mai importante. Guvernanță economică în Uniunea Europeană și la nivel extern summitul cu Statele Unite, summitul cu Rusia, care, după părerea mea, sunt summituri uh, critice, apoi uh, summitul G20 la Seul și conferința de la Cancun cu privire la schimbările climatice. Reforma guvernanței economice este un uh, punct foarte important pentru credibilitatea noastră. De aceea Comisia are o abordare foarte ambi ambițioasă de la bun început. Uh, propunerea făcută de Comisie săptămâna trecută, uh, luna trecută, dorește să transpună aceste ambiții în realitate. Încercăm să oferim uh, cetățenilor europeni politici uh, europene bune prin uh, adresarea și abordarea dezechilibrelor economice. Deci, practic, să creăm o reală uniune economică în Europa. Un acord într-o lectură, într-o primă lectură ar arăta că uh, Uh, suntem angajați cu toții să uh, îndeplinim aceste obiective. Ar trebui ca aceste reguli să fie puse în practică până la finalul anului viitor. Aș dori să rog statele membre să meargă până la capăt cu uh, urmărirea acestor obiective. Până acum am ajuns la un consens cu privire la diferite aspecte și asta și datorită task force-ului uh, domnului Herman von Rompuy. După ce toate aceste discuții vor fi încheiate și toate uh, deciziile vor fi luate, rezultatul acestui proces ar trebui să fie o viziune de guvernanță eco- economică mai comprehensiv, mai adaptat la nevoia de a preveni probleme și se va uh, baza și pe Uh, utilizarea de sancțiuni. Dar dați-mi voie să spun asta clar. Rezultatul general trebuie să fie o schimbare fundamentală față de situația actuală. Trebuie să arătăm cetățenilor că Uniunea Europeană a tras concluziile și învățămintele necesare de pe urma crizei. Și alte aspecte mai trebuie abordate. Unul dintre acestea este cum să înlocuim mecanismul de criză actual, asupra căruia am căzut de acord în mai, cu un mecanism de natură permanentă, începând cu 2013. Vom face tot ce este uh, posibil pentru a evita o nouă criză, dar vrem să facem și tot ce este nevoie pentru a ne pregăti pentru evenimente critice, să ne pregătim mai bine decât am fost ultima dată. Astfel de mecanisme ne pot ajuta ca um, o nouă criză să se întâmple în viitor. Comisia a luat notă de viziunile exprimate de către statele membre care doresc o schimbare a tratatului, pentru care, după cum știe toată lumea, este necesară unanimitatea statelor membre. În această etapă, Comisia se va concentra asupra substanței, asupra conținutului. Mai exact, elaborarea unui mecanism permanent care poate să ne ofere uh, un sistem de protecție în caz de uh, protecție, dar să ne și asigurăm că acest mecanism este utilizat numai ca ultima instanță în caz de uh, criză. Dacă reușim, vom crea un sistem care va crea stimul pentru statele membre pentru a avea sisteme Uh, economice și fiscale echilibrate. În general, cred că suntem pe calea cea bună. Am tras învățămintele de pe urma crizei. În interesul cetățenilor europeni, Uniunea Europeană introduce un sistem de guvernanță care este cu totul nou față de ceea ce exista înaintea crizei, iar acum uh, punem acest sistem pe o bază mult mai solidă. Stimați deputați, legislația necesară și platforma noastră pentru uh, legislație ne va oferi o poziție bună pentru summitul G20 și se va arăta aici dacă putem prin soluții uh, bazate pe cooperare să uh, mergem mai departe și cred că Uniunea Europeană va juca un rol cheie pentru a um, pentru succesul acestui summit. Ce ne dorim? În primul rând, trebuie să ne dăm seama că G20 a jucat un rol foarte important în combaterea crizei. Și asta prin cooperare. Dacă dorim succes în continuare, trebuie să cooperăm. Dezechilibrele globale sunt o preocupare pentru toată lumea și toate economiile uh, mari ale lumii trebuie să joace un rol în acest sens. Iar aici schimburile um, Cursurile de schimb valutar sunt foarte importante. În plus, uh, reforma femei, de exemplu, uh, trebuie făcută. În al treilea rând, cu sprijinul Parlamentului, suntem pe cale de a reforma sistemul nostru financiar. Și în primul rând aș vrea să vă mulțumesc pentru accentul pe care l-ați pus uh, pentru a se ajunge cât mai repede la un final pentru acest pachet. Progresul până acum a fost bun, dar trebuie să ne asigurăm că uh, va fi și implementant, implementat. Uniunea Europeană trebuie să rămână angajată și să uh, ceară o taxă financiară la nivel uh, global. În uh, același timp, dorim să ne asigurăm că sectorul financiar face o contribuție, are o contribuție uh, esențială la nivel european. Pentru prima oară, dezvoltarea este pe uh, agenda G20. Guvernanța la, la, mai, la mai multe niveluri face parte din acest uh, program. Trebuie să arătăm că agenda G20 cu privire la creștere include și țări în, cul, în curs de dezvoltare. În același timp, dorim ca țările emergente să fie incluse într-un cadru care să uh, urmeze um, politici cheie. Ieri, uh, secretarul general Ban Ki-moon mi-a menționat în mod clar acest punct și mi-a fost, și-a, mi și-a exprimat recunoștința pentru includerea acestui punct pe agenda. În plus, Uniunea Europeană trebuie să uh, promoveze uh, politica, de, uh, politica comercială. Trebuie să Uh, duce mai departe uh, negocierile uh, rundei de la Doha. Apoi, în ceea ce privește Cancun, trebuie să ne concentrăm asupra obiectivelor noastre, trebuie să fim ambițioși în numele Europei, dar și în numele întregii lumi. Trebuie să promovăm procesul internațional și nu este ușor. Știm că unii dintre partenerii noștri cheie au încetinit ritmul progresului. Dar să nu uităm că în același timp aplicăm un sistem și punem în aplicare un sistem foarte eficient pentru uh, reducerea emisiilor emisiilor. Cu cât vom reuși mai repede să introducem acest sistem de uh, uh, reducere a emisiilor, cu atât uh, mai bine. Când vom ajunge așadar la Cancun, să nu ne lăsăm distrași de argumente ce țin de formă. Trebuie să mergem cu încredere și hotărâre la Cancun. Și Cancun nu va fi finalul poveștii, dar poate să fie un pas foarte important pe drum. Trebuie să promovăm negocierile și ar trebui să ne orientăm asupra unor acțiuni concrete care pot să ducă la încredere în acest proces și să ne aducă mai aproape de obiectivul nostru final. Asta am spus și uh, Consiliului European săptămâna trecută. Trebuie să fie o poziție echilibrată, uh, realistă, una care poate să, să meargă înainte fără să creeze așteptări nerealiste. Trebuie să vedem cum la Cancun putem să facem o serie de pași înainte și să obținem uh, rezultate dorite și în același timp să arătăm că dorim în continuare să dăm un exemplu. Domnule președinte, stimați deputați, Uniunea, economia Uniunii Europene va crește mai mult anul acesta decât anul trecut, însă creșterea economică nu este încă stabilă. Nu putem să ne complacem. În continuare vedem mari uh, rate ale șomajului. Știm cu toții că în ultimele luni am avut de-a face cu uh, unele provocări uh, reale, așa cum se va arăta și în raportul doamnei Beres. Salut consensul din acest for cu privire la toate aceste lucruri foarte importante, dar știm cu toții că este un timp în care șomajul este ridicat, cheltuielile publice sunt reduse, cetățenii sunt îngrijorați și trebuie să luăm în considerare. În același timp știm că în calitate de Uniune Europeană am găsit răspunsuri. Am propus legislații importante cu privire la guvernanța economică. Am uh, elaborat strategia 2020, care, subliniez, este o strategie de creștere, pentru că o creștere inteligentă, echilibrată, este uh, răspunsul și este obiectivul nostru am uh, propus și măsuri de uh, reglementare a pieții financiare. Dați-mi voie să subliniez uh, adoptarea pachetului financiar. Acum doi ani, dacă am fi fost, cineva ar fi fost întrebat este Uniunea Europeană pregătită să aibă un pachet de supraveghere financiară, toată lumea ar fi răspuns nu, dar iată, acum avem unul. Putem să acoperim diferitele dimensiuni implicate. Dați-mi voie să subliniez acordul atins ieri la Consiliu cu privire la propunerea Comisiei cu privire la fondurile speculative. Sper că astfel vom putea ajunge la negocieri cu Parlamentul European, astfel încât Uniunea Europeană să poată beneficia de pe urma acestui regulament aștept, atât de mult așteptat. Și din nou la Seul vom fi într-o poziție de lider în acest sens. Am făcut progrese și în alte zone. Trebuie să ne uităm și la economia reală, dați-mi voie să felicit Parlamentul cu privire la noua directivă pentru combaterea uh, plăților întârziate în tranzacții comerciale. De cele mai multe ori, IMM-urile sunt afectate în acest caz, deci directiva aduce un plus de protecție pentru acestea. Plățile vor trebui să fie plătite, trebu- să fie făcute în decurs de 30 de zile și alt, dacă, în, ca, Mm, și dacă nu, atunci se va uh, percepe o dobândă de 8%. IMM-urile au, așteptat mult timp această propunere. Dar iată, uh, toate uh, aceste acte normative încep să-și arate rezultatele. Așadar, dorim să obținem creștere care să ducă la ocuparea forței de muncă și astfel să avem politici care să se potrivească cu secolul 21. Mulțumesc, domnule președinte Barroso. Dau cuvântul doamnei Pervanș Perez pentru patru minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Comisiei, domnule reprezentant al Consiliului. Criza financiară, economică și socială cu care se confruntă lumea de mai mulți ani deja va costa 60.000 de miliarde de dolari pe scară mondială, adică 1% din creșterea economică actuală. Rata șomajului în Uniunea Europeană va fi de 11% până la sfârșitul anului. Criza înseamnă de asemenea atunci când uh, valutele, monetele intră în criză, printr-un risc de recesiune economică și o situație în formă de W, cum spun economiștii. Și aici, în acest Parlament, am simțit un sentiment al responsabilității pentru a transmite un mesaj clar celorlalte instituții, Comisiei și Consiliului, să spunem că trebuie să ne remobilizăm pe baza valorii adăugate a proiectului european și că această responsabilitate se rezumă în câteva cuvinte. Avem o responsabilitate colectivă și la scara Uniunii Europene trebuie să punem în aplicare o strategie care să ne permită ca în domeniul energiei să fim uh, puternici în interiorul Uniunii pentru a fi puternici și în exteriorul ei. Trebuie să contăm pe forțele noastre la nivel european. Dar, domnule președinte al Comisiei, guvernanța economică pentru noi nu este o viziune este um, o modalitate, este un instrument în serviciul acestei strategii și pentru a aplica această strategie definim mijloacele necesare, mai întâi mijloacele financiare și aici e vorba de revizuirea perspectivelor financiare cu această mobilizare în jurul unei strategii pentru o comunitate europeană a energiei. E vorba de necesitatea de a mobiliza o propunere pe care ne refuzați. E vorba taxa, de taxarea tranzacțiilor financiare. E vorba de nevoia de a lansa un prumut major european pentru a finanța investițiile pe termen lung sau de nevoia de a reechilibra fiscalitatea la nivel european pentru ca aceasta să fie mai favorabilă Uh, ocupării uh, și să se permite respectarea mediului. E nevoie să se coordoneze bugetele statelor membre cu proiectul european pentru ca eforturile să fie convergente. În ceea ce privește guvernanța, propunem crearea unui domn euro care să, permită să, să ne permite să avem o adevărată creștere economică armonioasă, echilibrată. Propunem de asemenea să nu ne concentrăm doar pe situația țărilor în situații de deficit, ci să echilibrăm această situație cu luarea în, în calcul și a țărilor care au surplusuri. De asemenea, considerăm că într-o zonă monetară unică, datoria trebuie să fie un bun comun și să putem să ne recuperăm datoriile unii altora. Dorim ca reforma financiară pe care vă concentrați, domnule președinte al Comisiei, să se organizeze în jurul nevoilor europenilor și nu doar să se bazeze doar pe obiectivele de stabilitate financiară. Dorim să revină pe piețele financiare noțiunile de etică și valoare morală utile pentru crearea de locuri de muncă și pentru investițiile pe termen lung. Niciun proiect european nu poate fi făcut împotriva statelor membre. Singura modalitate ca Uniunea Europeană să folosească ce are mai bun este să dea statelor membre um, plăcerea de a participa și nu prin sancțiuni veți da europenilor această voință, această plăcere de a participa la proiectul comun. E nevoie de o mobilizare comună în jurul valorii adăugate pe care o oferă proiectul european pentru a ieși din această criză și pentru a ne asigura că mâine toată lumea în Europa va avea un loc de muncă, va ieși din stare de sărăcie și va putea din nou să aibă încredere în proiectul european. Iată care este ambiția noastră și sper, domnule președinte al Comisiei, că veți putea relua multe din propunerile pe care le facem aici în numele acestui Parlament. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Berez. Acum are cuvântul 4 minute Domnul Feio. Presidente, Presidente da Domnule președinte al Comisiei, domnule comisar Ren, aș dori să vă mulțumesc în mod deosebit pentru dialogul uh, pozitiv pe care l-a avut Parlamentul cu Comisia. Doamnă Domnule reprezentant al Consiliului, doresc să mulțumesc tuturor celor care uh, au contribuit la acest raport. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră cu care am avut un schimb de opinii uh, și am putut ajunge la un uh, consens. De multe ori a fost dificil să ajungem la un consens, având în vedere diferitele tendințe din Parlament. Uh, um, diferențele dintre stânga și dreapta, diferențele între cei care um, doreau mai multă suveranitate, o suveranitate mai modernă și, și um, cei care doreau diferite um, prerogative ale instituțiilor. Deci s-au uh, exprimat opinii diverse, dar toate acestea au fost exprimate cu un obiectiv unic, acela de a găsi soluții la criza actuală. Criza a arătat că uh, Uniunea Europeană nu reacționează la timp sau nu reacționează bine. Criza a arătat că multe guverne din Uniunea Europeană continuă să aibă o politică care nu se bazează pe date reale și trebuie acum să oferim soluții. Soluții ale Parlamentului European exprimate în mod ferm mai ales soluții pe termen lung. Am făcut opt recomandări. E vorba de o supraveghere multilaterală a situației macroeconomică, macro, macroeconomice a statelor membre și a Uniunii Europene pentru a atinge mai bine obiectivele strategiei UE 2020 pentru a ajunge din nou într-o situație de creștere economică și pentru a consolida pactul de stabilitate uh, Uh, care să fie și un pact de creștere. S-au făcut propuneri pentru a consolida pactul de stabilitate și creștere, dându-se atenție deosebită la ce se întâmplă da, cu datoriile. Trebuie să consolidăm guvernanța economică, partea Eurogrupului în zona euro și trebuie să se prevină datoriile excesive E nevoie de un mecanism în zona euro care ar putea să se concretizeze prin crearea unui mecanism din Fondul Monetar European. E nevoie de mecanisme de bugete, de control, e nevoie de o supraveghere a piețelor financiare cu o dimensiune macroeconomică clară și trebuie să se îmbunătățească statisticile la nivel european. E nevoie de o mai bună reprezentare a Uniunii în chestiunile economice și monetare și în toate aceste domenii, Parlamentul European poate să fie unit. Parlamentul European și Parlamentele Naționale trebuie să se coordoneze mai bine la nivel instituțional. Putem contribui la promovarea acestei soluții pentru a obține rezultate mai bune mai ales în situații de crize pe viitor sau când ne vom confrunta cu alte dificultăți. De acum încolo, Uniunea Europeană despune de instrumentele necesare pentru a face mai bine față problemelor economice și Parlamentul a contribuit la elaborarea acestor instrumente. Suntem la începutul dezbaterii legislative în legătură cu propunerile prezentate de Comisie și uh, Cred că Parlamentul va reuși să își uh, păstreze poziția și mi se pare ciudat faptul că în document recent al Consiliului se fac, nu s-a făcut referire la poziția Parlamentului și la dialogul dintre Parlament și Consiliu. Aș dori să spun un lucru. Parlamentul European își menține pozițiile Indiferent care ar fi diferențele noastre, Parlamentul European dorește o Europa puternică, dorește o nouă guvernanță economică cu mai multă creștere economică și mai multă prosperitate. Ba. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul colega Marta Andreasen. Un minut. Thank you, President. Colleagues. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, în uh, avizul nostru referitor la raportul domnului Feio, am subliniat trei puncte. Mai întâi, faptul că trebuie să fim extrem de serioși în ceea ce privește sancțiunile uh, acorda, uh, impuse statelor care încalc pactul de stabilitate și de creștere. Și uh, cancelarul german a fost de acord chiar să ajungem la o schimbare a tratatului pentru a introduce aceste sancțiuni în cazul în care se încalcă pactul de stabilitate și creștere. Apoi, prioritizarea cheltuielilor de la buget. Țările care sunt într-o situație dificilă trebuie să fie ajutate, dar pentru asta trebuie să uh, evaluăm impactul acestor măsuri și să um, utilizăm cât mai bine mecanismul de stabilitate. Uh, această propunere a fost uh, modificată și nu mai este cuprinsă în avizul nostru. Atât am avut să vă spun pe marginea acestui subiect. Andreasen, la parola. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul David Casa. Un minut. Grazie, președinte L'Unione Europea unjoni Ewropea kienet eżemplari fil-mod ta' kif imxiet fuq Mulțumesc, domnule președinte. Nu e niciun uh, dubiu în legătură cu faptul că uh, Uniunea Europeană a dat un exemplu în ceea ce privește supravegherea Vedem acest lucru în inițiative cum este noul pachet privind uh, supravegherea pentru identificarea riscurilor sistemice. Pe de altă parte, când e vorba de conceptul de guvernanță economică, nimeni nu poate să spune că nu mai sunt încă multe de făcut. Problema cu pactul de stabilitate și creștere este faptul că riscă să creeze problema altor țări. De aceea trebuie uh, să încurajăm uh, respectarea regulilor care există deja pentru a ne asigura că statele membre sunt stabile atât din punct de vedere financiar cât și din punct de vedere fiscal. În mod uh, evident, uh, și ocuparea este foarte importantă pentru guvernanța economică. Mulțumesc. Don. Are cuvântul acum domnul Antonio Correa de Campos. Prezident, domnule președinte, colegi. Cu toții recunoaștem că controlul variabilelor macroeconomice a eșuat, mai ales în ceea ce privește cadrul financiar și uh, datoria națională. Criza ne-a arătat că trebuie să consolidăm piața internă și uh, să luăm în considerare propunerile, propunerea Monti, de exemplu. Uh, când este vorba de uh, comerțul electronic transfrontalier. Trebuie să creăm instrumente politice pentru ca uh, cetățenii să aibă încredere în economie. Criza ne-a arătat că o creștere că este necesară o creștere solidă. Avem nevoie de indicatori cu privire la șomaj, la activitățile de muncă, iar acestea trebuie să fie incluse în sistemul de supraveghere. Apoi mai avem și strategia 2020, care nu trebuie să fie uitată. Avem anumite obligații pe care le-am asumat. Avem și o oportunitate de a uh, elabora instrumente financiare pentru a combate specula. Dorim să facem progrese, dorim să fie creat un fond monetar european care să sprijine Uniunea Europeană nu ca un instrument de sancțiune, ci ca un uh, instrument pentru a diminua specula. Până acum am eșuat și acum am dori un text echilibrat. Mulțumesc. Domnul Schulz are cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, dacă vă uitați pe lista vorbitorilor, veți vedea că uh, Urmează domnul Haureghi. Înainte să intervină dumnealui, îmi permit ca în numele grupului uh, meu să vă spun că domnul Haureghi a fost numit uh, ministru de interne al Spaniei. Vă puteți închipui că este o mare onoare pentru noi, așa că dați-mi voie să-l felicit. Bine, grazie. Allora do la Bine, mulțumesc. Atunci are cuvântul domnul coleg ministru Haureghi și felicitări din partea noastră tuturor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc prietenului meu, Martin. Doar am, un minut la dispoziție pentru a vă spune că, după părerea mea, în aceste luni, Europa a înregistrat progrese extraordinare în ceea ce privește guvernanța economică. Și Uh, înainte de summitul dintre Germania și Franța, a existat o ușă întredeschisă și o nouă speranță, și anume posibilitatea de a revizui tratatele noastre în domeniul acesta al guvernanței economice. Eu știu că aceasta este o problemă care uh, înfricoșează oarecum statele membre, însă cei care sunt europeni convinși au nevoie de această prevedere, de această posibilitate. Uh, avem nevoie de reformă, de reforme pline de consens și cred cred în mod sincer că acest acord între Germania și Franța deschide această posibilitate, această, uh, întredeschide această ușă către reformă, ținând seama și de ceea ce a propus Parlamentul nostru, și anume necesitatea de a ne adapta cadrul constituțional față de o guvernanță care este cuprinsă nu doar în pactul de stabilitate, ci o guvernanță mai amplă care să permită țărilor membre să fie competitive, să creeze locuri de muncă și care să facă față concurenței internaționale, așa cum ne dorim noi socialiștii europeni. Mulțumesc, domnule Oreghi, spune domnul președinte, și mult succes, deși nu va fi ușor, în munca dumneavoastră. Și dau acum cuvântul domnului Dol. No. Mulțumesc. Nu, nu încă, spune domnul Dol. Mm, nu, acest lucru nu face parte din ambițiile mele. Domnule președinte, dragi colegi, punctul comun între um, Consiliul European și gru- ședința grupului G20 este adaptarea necesară după criza financiară. Pentru Uniunea Europeană această adaptare înseamnă să facem ordine în finanțele publice, atât la nivel național cât și la nivel comunitar, și să ne apărăm moneda unică euro consolidând-o uh, la nivel intern și apărând-o la nivel internațional față de celelalte devize. În Consiliul European se va dezbate mult guvernanța economică și financiară europeană. Grupul PPE se mm, bucură sau are o uh, opinie pozitivă în legătură cu primele concluzii ale Task Force-ului Van Rompuy, care prevede sancțiuni pentru țările care nu respectă pactul de, de stabilitate. Dar trebuie să se facă mai multe uh, în sensul de a avea mai multe metode comunitare uh, și mai puțin interguvernamentalism. Uh, mă bucur de ceea ce a făcut Comisia în acest sens. Doresc să spun Consiliului că nu poate să uite că acest Parlament acum are putere de, de colegiuitor și își va juca rolul în definirea viitorilor reforme. Cu cât Parlamentul va fi asociat în amonte, cu atât vom avea posibilitatea să ajungem la un rezultat satisfăcător și rapid. Cer președintelui Van Rompuy să asculte acest mesaj. Doamnelor și domnilor, Uniunea trebuie să aibă un cuvânt de spus în dezbaterile privind valoarea relativă a devizelor și Consiliul European săptămâna viitoare trebuie să ne definească poziția în acest domeniu înainte de summitul G20 de la Seul. Uniunea, împreună cu, mai ales cu partenerul american, trebuie să cheme la ordine uh, statele emergente, dumpingul monetar și consecințele sociale ale acestuia nu mai poate să fie admis. La summitul de la Seul se vor discuta trei dosare, dosare majore reforma sistemului monetar internațional, dar și stabilitatea mm, piețelor materiilor prime, mai ales în domeniul alimentar și energetic și guvernanța mondială. Pe mm, toate aceste subiecte, Uniunea are un mesaj de transmis, dar acest mesaj nu va fi credibil decât dacă creăm noi instrumente interne de guvernanță și de gestiune eficiente comunitare ale finanțelor noastre publice. Dragi colegi, nu vom putea avea o influență asupra guvernanței mondiale, nu vom putea exista cu adevărat pe scena internațională decât dacă facem acest efort, de multe ori impopular, de a ne face ordine în, finanțe și dacă ne respectăm prioritățile în lupta împotriva încălzirii climatice și în politica de dezvoltare. Mulțumesc! Vă mulțumim, mulțumim, domnule Dol. Are acum cuvântul domnul Martin Schulz. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, dați-mi voie să vă citez o propoziție din declarația șefilor de stat și de guvern de la summitul G20 din Pittsburgh în septembrie 2009. Acum un an, așadar. Atunci s-au uh, angajat șefii de stat și de guvern să uh, respecte următorul lucru. Vrem să creăm un cadru care să descrie politicile și calea de a colabora pentru a avea o creștere solidă, echilibrată, pe care, uh, de care avem nevoie pentru o recuperare economică ce să creeze locuri de muncă de care au nevoie popoarele noastre. Excelent! Sunt convins că și anul acesta, la summitul viitor, vom scrie o propoziție similară și la toate celelalte summit. De aceea eu întreb, ce s-a întâmplat între timp pentru a asigura și a crea această creștere solidă, uh, stabilă și durabilă, care să creeze locuri de muncă pentru popo- popoarele noastre? S-a creat o filozofie la nivel european în Consiliul European, conform căreia reducerile bugetare uh, în statele membre sunt un panaceu pentru problemele economice ale statelor membre. Nu ne-am gândit la faptul că investițiile care stimulează cre uh, creșterea sunt esențiale pentru uh, a crea locuri de muncă, pentru a consolida situația economică de, care este necesară pentru ca statele membre să-și poată consolida bugetele și să poată asigura uh, pe termen lung uh, un echilibru pentru, statele, pentru cetățeni. Există o viziune maniheică conform cărea tot ce este cheltuială este negativ și tot ce este reducere este pozitiv. Iată, în Irlanda și în criza, în Irlanda și în Grecia, vedem că aceste măsuri au dus la zero creștere. este o evoluție dramatică și ea este cu atât mai dramatică cu cât cei care au stat la sursa acestei crize, economia financiară, specula din sectorul financiar, nu sunt trași la răspundere prin uh, o contribuție care să, uh, la bugetul de stat, care, cum ar fi o taxă uh, pe tranzacțiile financiare Um, o politică ce este promovată în Uniunea Europeană, care, după principiu, oricum nu va fi adoptată la, la summitul G20. Bineînțeles că dacă nu încercăm, nici nu vom, re, nu vom reuși. Suntem într-o capcană a dreptății. Pentru că prin lipsa de acțiune a șefilor de stat și de guvern, prin uh, adoptarea acestei căi greșite, uh, dezechilibrul social se adâncește și oamenii care protestează în stradă au dreptate, pentru că acest dezechilibru social nu este combătut, ci este adâncit printr-o politică eronată. Este sarcina acestui Parlament să spună acest lucru și să elaboreze strategii pentru a combate această situație. De aceea solicităm taxă uh, pe Uh, tranzacții financiare. Și la raportul Beres, la raportul Podimata, vom vedea dacă uh, putem spune următorul lucru. Știm că este greu, dar noi insistăm ca Uniunea Europeană trebuie să um, taxeze sectorul financiar, dacă nu la nivel național, cu siguranță la nivel transnațional. Doamnelor și domnilor, mai există o evoluție îngrijorătoare Ceea ce s-a întâmplat uh, între domnul Sarkozy și doamna Merkel este întoarcerea pe dos a structurilor instituțiilor Uniunii Europene. Mă întreb când domnul Van Rompuy uh, uh va trage uh, concluziile mai exact, va primi un uh, mandat, va lucra săracul om în secret dar înainte să poată veni cu o propunere, ceilalți, uh, cei doi spun că de fapt ei deja au decis tot, uh, cei doi uh, dansatori, Nicola și Angela. Acest directorat germano-francez este o întoarcere pe dos a instituțiilor Uniunii Europene. Dacă eu aș fi domnul Van Rompuy, uh, le-aș arunca propunerea în față. Nu poți să fii uh, folosit, pur și simplu. Dar încă ceva, dacă doamna și domnul s-ar fi uitat dincolo de uh, canalul mânecii, ar fi văzut uh, prăpastia și stâncile uh, de pe cealaltă coastă Uh, unde este nevoie de un referendum pentru astfel de lucruri, cel puțin conform domnului Cameron. S-a deschis cutia Pandorei, vă spun, și sper, doamnelor și domnilor, că nu va avea repercusiuni foarte grave asupra noastră. Europa este pe o cale greșită la nivelul conținutului și la nivel instituțional. Vă mulțumesc! Schulz, la paro- Vă mulțumim, domnule Schulz. Are cuvântul acum domnul Giver Hofstadt. President... Domnule președinte, poate aș putea începe unde s-a oprit domnul Schulz. Poate am putea cere pentru organizarea unei convenții acum, dacă doresc să schimbe tratatul, uh, noi trebuie să cerem uh, să se reunească o convenție. Acesta este primul lucru. Dar nu cred că dorim să exagerăm atât de mult. Acum, dragi colegi, avem nevoie uh, cât mai urgentă de un acord în Consiliul European în legătură cu guvernanța economică și consolidarea pactului de stabilitate. A trecut un an uh, de la începutul crizei creditului uh, din Grecia. Aceasta a început în decembrie anul trecut și cred că a venit momentul să punem capăt acestei crize, să ajungem la un acord în legătură cu ea. Și avem trei propuneri uh, făcute deocamdată. Avem propunerea Comisiei, propunerea grupului de lucru Task Force-ului și de ieri avem propunerea Um, din acordul de la Deauville, a treia propunere făcută. Și acest Parlament analizează diferențele dintre cele trei propuneri. Trebuie să alegem. Comisia, după părerea mea, a făcut o propunere bună, îndrăzneață, acum câteva săptămâni și grupul de lucru Task Force-ul are o propunere atât de diferită de cea a Comisiei, încât um, Consiliul funcționează în funcție de recomandări și nu pe baza propunerilor uh, Comisiei. Acesta este o diferență majoră pentru că recomandările pot fi schimbate, în schimb propunerile Comisiei nu. Și procedura prevăzută în propunerea task force-ului este uh, și mai lungă. Uh, lucru contrar propunerii Comisiei. Dar task force-ul uh, păstrează um, caracterul semiautomat al sancțiunilor și uh, revine asupra uh, regulii majorității propuse de comisie. Și de ieri avem această treia propunere de la Dovil, acordul de la Dovil. Trebuie să spun că e vorba de fapt de un acord între Franța și Germania care poate să ajute dar de această dată nu cred că ajută, din potrivă, pentru că uh, propunerea franco-germană de la Deauville respectă doar uh, vechea școală de gândire din Consiliu, adică găsirea majorității pentru a bloca uh, sancțiunile automate din partea Comisiei. Propun uh, că e nevoie de o astfel de majoritate pentru a lansa sancțiunile propuse de Comisie și cred că aceasta este diferența majoră, pentru că caracterul semi-automat al, din propunerea Comisiei dispare complet din acordul de la Deauville. Nu știu dacă știți cum e la Dovil, dar la Dovil e plajă, câteva hoteluri luxoase, dar este acolo și un casino. Și poate că ar fi mai bine să nu vorbim despre acordul de la Dovil, ci despre compromisul franco-german de la casino. A casino comprom- Pentru că un co- este un compromis de la casino, pentru că statelor membre li se permite să meargă să joace cu zona euro și uh, cu moneda euro. Se spune dacă aveți suficient sprijin în Consiliu, nu aveți decât să jucați cu moneda euro. Se permite acest lucru. Fet vos Deci, prima parte a acordului de la Deauville înseamnă slăbirea nu doar propunerea task force-ului, ci și pachetul comisiei. Și, după părerea mea, este de neînțeles acest lucru, mai ales din partea Germaniei, care uh, au cerut de 10 luni de zile sancțiuni și ieri am fost de acord cu exact uh, teza opusă. Este de acord cu um, ca propunerea Comisiei să nu mai aibă forța pe care o avea. Task Force-ul cere soluții mai uh, uh, curajoase. Deci, eu aș spune că acest Parlament are o misiune și anume aceea de a combate acordul de la acest compromis de casino și să continuăm cu propunerile Comisiei și să facem ce este necesar pe baza acestora. Mulțumesc! Grație, onorevole Vero. Vă mulțumim, domnule Verhofstadt. Are acum cuvântul domnul Conpendit, 4 minute și jumătate. Dragi colegi, domnilor președinți, a, ghie tare mulțumit. A găsit o chestie, o chestie frumușică, bine potrivită. Și Schulz, și Schulz e încântat. Dar și eu să știți că am o idee. Am și eu o idee. Cu toții cunoașteți filmul Jules et Jim. Există o femeie, doamna Merkel, Jules știm cine e, e Sarko, Sarkozy, președintele. Întrebarea e cine este Jim, Cameron sau Barroso? Și iată, asta e problema pentru comisie. Astăzi, după părerea mea, Parlamentul și Comisia trebuie să aibă o discuție sinceră. Pentru că astăzi Consiliul și la Consiliu are dreptate, Ghi. E vorba de un directorat franco-german. E bine, la Consiliu există o politică care nu este comunitară. E o politică care nu preia substanța Uniunii Europene. Iar rolul nostru, dincolo de divergențele care există, este astăzi, și așa a spus și domnul Joseph Dol, este să salvăm Uniunea Europeană și metoda comunitară. Iar pentru asta trebuie ca și Comisia și Parlamentul, noi cu toții, să înțelegem că în acest joc Nimeni nu va avea de câștigat dacă nu vom găsi o linie, o poziție comună, o linie de conduită comună între Parlament și Comisie. Domnule Barroso, eu vă cred. Dumneavoastră vreți o taxă pe tranzacțiile financiare sau pe activitățile financiare. Vă cred. Dar nu asta e problema. Problema e cum reușim acest lucru. Că nu-i destul să spui vreau, vreau, vreau. Așa spune băiatul meu. Când avea patru ani, așa spunea. Vreau, vreau, vreau. Dar întrebarea este cum să obținem ceea ce ne dorim. Iar după părerea mea, comisia trebuie nu așa cum spunea uh, Consiliul Envi, să existe încă un studiu în plus pentru a vedea dacă într-adevăr de, uh, uh degradarea climatică este atât de gravă dacă într-adevăr trebuie să diminuăm emisiile de CO2, ceea ce mi se pare aberant. Nu cred că trebuie să mai cerem încă un studiu în plus, nu. Trebuie să vedem cum vom taxa aceste tranzacții financiare și să vedem ce anume acest lucru va aduce Uniunea Europene. 0,01% de taxă, drept taxă pe tranzacții financiare înseamnă 80 de miliarde de euro. Dacă dați 30 de miliarde de reducere la contribuțiile naționale, deci o reducere la, uh, pentru bugetele naționale, atunci vă mai rămân încă 50 de miliarde pentru bugetul european douăzeci de miliarde minus 30 plus 50, ajungem la 140 de miliarde. Deci politicile europene necesare după tratatul de la Lisabona, e bine, le putem instaura în mod concret, le putem desfășura. Toată lumea are de câștigat, atât statele membre cât și Europa. Dar asta înseamnă că avem o viziune, e nevoie de o viziune europeană. În al doilea rând, domnule Barroso, și vă cer dumneavoastră și Parlamentului acesta, în ceea ce privește deficitele, știți că nu seamănă toate între ele, e ca și colesterolul. E, utilizezi o un indicator pozitiv și unul iese negativ. Deci vedeți că există deficite care permit anumitor țări să aibă perspective de, de viitor. Deci asta nu înseamnă că sunt într-adevăr deficite negative. Dar dacă se investește, spre exemplu, în sectoare industriale care nu sunt de viitor, spre exemplu cărbunele, se investește într-o direcție în care banii sunt pierduți. Pur și simplu, dacă investim, spre exemplu, în energiile de mâine, de viitor, atunci investiția este benefică. Deci, ceea ce trebuie să facem noi și cer și liberalilor acest lucru, este nu doar să spunem stabilitate, stabilitate și iar stabilitate, ci să facem o diferență între ceea ce uh, facem și ceea ce nu mai trebuie să facem. Să nu vorbim doar de deficit și să spunem de asemenea și care sunt investițiile productive și neproductive. Bineînțeles că va fi greu să ajungem la un consens, dar dacă reușim să facem acest lucru, vom avea posibilitatea să ne opunem manipulărilor permanente din partea Consiliului. Astăzi problema este că multe guverne vor să-și reducă dimensiunea politică europeană. Ori rolul nostru este tocmai să apărăm și să creștem dimensiunea politică a Europei. Pentru că dacă nu avem acest lucru, nu vom reuși să ne descurcăm. Deci, vedeți, domnule Barroso, avem un interes comun. Deci, trebuie să mergem până la capăt. Și nu trebuie neapărat doar să zgâlțim oarecum uh, temeliile Parlamentului, ci să zgâlțim mai degrabă și temeliile Consiliului. Mulțumesc! Grazie, onorevole Convendit! Vă mulțumim, domnule Convendit. După cum ați văzut, am fost destul de flexibil în ceea ce privește timpul de luarea cuvântului și pentru că intervențiile au fost foarte simpatice să vorbi despre cazinouri, despre colesterol și multe alte lucruri. Este o discuție cu adevărat foarte simpatică. Acum trecem uh, la următoarea intervenție, aceea domnului Kaminski, două minute. Uh, używają różnych anegdot. Uh, mi się też jedna... Ascultăm astăzi tot felul de glume și povestioare. Ascultând această dezbatere, nu pot decât să mă gândesc la istorie. Mi-am petrecut 18 ani din viață într-un sistem socialist în care, la congres de partid, după congres de partid, se declarau noi obiective. Și în toate statele socialiste, populația auzea din partea partidului cum situația se va îmbunătăți. În țara mea aveam un minister de comerț intern, dar nu exista comerț intern. Astăzi, ascultând aceste discursuri, mi se pare că propunerea pe care am auzit-o din partea Comisiei Europene este o propunere menită să dea întâietate politicii economice în fața politicii. Și asta pentru că politicienii în statele membre uh, dau acum vina pe Europa, spun că uh, practic toate relele vin de la Uniunea Europeană, practic Europa este țapul ispășitor pentru greșelile făcute în statele membre. Însă, statele membre știu că dacă politicile lor monetare eșuează, cu toții vom pierde. Mie, mie mi se pare că există un pericol în propunerea franco-germană. Va fi o situație în care mica Grecie va trebui să joace după uh, reguli, dar dacă faci parte dintr-o țară suficient de mare, poți să te iei de toți ceilalți și să nu fii, pregăt- și să nu fii pedepsit. Ei vor putea să încalce regulile, dar noi avem nevoie de solidaritate europeană. De, a, de acest, din acest motiv avem nevoie de solidaritate europeană, domnule președinte. Știu, domnule președinte Barroso, că dumneavoastră sunteți gardianul solidarității europene și apreciez ceea ce ați făcut în ceea ce privește acordul uh, între Polonia și Rusia cu privire la gaz. Mă bucur să văd că solidaritatea la nivelul Uniunii Europene funcționează și Polonia beneficiază de pe urma ei. Dar nu putem să negăm faptele. Dacă ajungem într-o situație în care politica de zi cu zi și populismul domină gândirea economică, atunci putem să uităm aprofundarea pieței interne. Eu cred că piața internă este o idee foarte bună, dar noi, la Parlamentul European, știm în, în ce profunzime trebuie să mergem cu piața internă de fiecare dată când primim o factură de la compania noastră de, telefo- de telefonie mobilă. Vă mulțumim, domnule Kaminski. Are cuvântul acum domnul Patrick Leuiari, cu un minut și jumătate. Domn... Domnule președinte, vă mulțumesc. Dacă bine l-am înțeles eu pe domnul Barroso, pornim de la o analiză, analiză complet opusă, pentru că dumneavoastră ați spus că criza s-a terminat, este în urma noastră, dar noi, uh, stânga unitară, credem că criza se agravează vorbiți despre austeritate cu pactul de stabilitate și acum uh, înăsprirea sancțiunilor. Noi credem că tocmai opusul ar trebui făcut, ar trebui remunerat mai, mai bine munca, ar fi nevoie de o fiscalitate favorabilă remunerării muncii și trebuie taxate uh, tranzacțiile financiare, trebuie protejate serviciile publice și e nevoie de politică de ocupare. Mă tem că strategia dumneavoastră duce Uniunea Europeană uh, în, uh, direct în zid. Nu vedeți uh, cum se protestează în întreaga Uniune Europeană. Pentru a șasea zi la rând, mii de persoane au uh, uh, manifestat ieri în Franța și sunt sprijiniți de 70% din populație. Nu vedeți pericolul care amenințează astăzi Uniunea Europeană bazată pe concurență, pe liberul schimb integral, uh, se dezmembrează uh, Uh, în acest război economic și acum monetar. De ce nu doriți să studiați un nou sistem, un fond de dezvoltare umană și socială în locul pactului de stabilitate în legătură cu Banca Centrală Europeană, care prin creare monetară, uh, prin emisie monetară, ar putea refinanța datorile statelor și băncile naționale pe baza unor, uh, unor uh, niveluri de schimb între monete în favoarea măsurilor sociale. E nevoie de o nouă ordine monetară mondială, bazându-ne pe propunerea Chinei a unei monede comune internaționale pentru schimburi, așa cum au făcut-o Thailanda și Brazilia, de ce Uniunea Europeană nu ar taxa devizele pentru a limita tensiunile monetare? Domnule președinte al Consiliului, domnule reprezentant al Consiliului, cred că este momentul să se ia noi inițiative și trebuie să ascultați popoarele. Parola. Vă mulțumim, domnule Leiari, care cuvântul acum domnul Faranj president barroso you are certainly flexing your muscles. Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că ni se arată mușchii, pentru că se utilizează prerogativele tratatului de la Lisabona pentru a se justifica anumite scopuri. Dar se pare că acum se încearcă să se obțină imaginea unei, unei, unei stat de sine stătător. Da, și se dorește o impozitare a tranzacțiilor financiare. Se vorbește despre acest lucru în instituțiile europene. Dar știu că a existat uh, la un moment dat o campanie despre uh, taxare. Dacă nu există taxare, nu există reprezentare. Și uh, aceasta a fost votată și nu poate fi înlăturată. Acum trei ani de zile, contribuția noastră era la un anumit nivel și a crescut în mod progresiv, cu 8 milioane de uh, pounds, miliarde de pounds, cu 10 miliarde de pounds. Și acum ce doriți să faceți? Doriți să ajungeți, să puneți în dificultate sistemul britanic? Uh, se pare că pentru anul viitor ar trebui să fie de 13 miliarde de, uh, de uh, uh, lire sterline și văd că a triplat această sumă doar în șase ani de zile. Deci, ă, nu ne putem permite să facem parte, deci, cu, în aceste condiții, la acest preț, din Uniunea Europeană. Se pare că dumneavoastră sunteți cu toții înfricoșați um, uh, de ideea de a avea un nou tratat. Însă eu vă spun, haideți să avem un nou tratat, să avem un nou tratat european. Haideți să uh, îl sum, sumit, supunem unui referendum în Marea Britanie. Și cu siguranță că poporul britanic va ajunge la concluzia că acest, uh, această apartenență la Uniunea Europeană nu este un lucru foarte bun. Deci vă mulțumesc pentru toate aceste idei. L'onorevole... Sì, Domnul Schulz. Domnule Schulz, vă rog, o întrebare adresată domnului Farage. Domnule Farage, am o întrebare către dumneavoastră. Poate ne puteți răspunde la ea. Vă preocupă atât de mult uh, bugetul britanic, la fel ca și mine, dumneavoastră, la începutul uh, campaniei electorale, ați avut posibilitatea să alegeți din care casă veți uh, primi salariul dumneavoastră? Din casa britanică sau din casa europeană? Puteți să ne uh, spuneți dacă primiți uh, diurnele dumneavoastră din uh, casa europeană sau dacă v-ați decis pentru, sistemul, pentru uh, Marea Britanie? Aș vrea să se elimine ideea banilor europeni. Înainte să existe o taxă europeană, nu există bani europeni. Sunt banii noștri. Suntem contribuitori neți la bugetul Uniunii Europene și nu primim niciun fel de beneficiu economic în schimb. It's Nu, nu pot să Barroso. Președinte Barroso. Domnul Barroso are cuvântul. No, uh... De obicei nu intervin, dar doresc să fac și eu un punct de ordine. Nu e prima dată când domnul Farage mi se adresează și îmi spune nu ați fost ales. Bineînțeles, nu m-ați ales dumneavoastră, dar m-a ales acest parlament. Am fost ales cu vot secret de acest parlament și dumneavoastră faceți parte din acest parlament. Deci dacă tot spuneți că eu sau comisia nu am fost aleși, dați dovadă de lipsă de respect față de comisie și față de acest parlament căruia, îi aparțineți. Bine, bine. Bene. Și prin noi de uh, contribuabilii europeni. Domnul președinte, roagă vorbitorii să nu continue această discuție fără microfoane. Vă rog, spune domnul președinte. Raccolgo la precizazione del presidente Barroso. Intervenția domnului Barroso mi se pare absolut justă. Acum are cuvântul uh, domnul Sosa Wagner. Mulțumesc, domnule președinte. Haideți să vedem dacă nu putem să calmăm oarecum dezbaterile. Ne pare rău de faptul că în acest uh, summit G20 încă mai sunt și anumite țări pe lângă Uniunea Europeană în ciuda acestor, acestei anomalii care, bineînțeles, slăbește imaginea Uniunii Europene în lume, ar fi bine să avem măcar o poziție comună globală în acest forum mondial. Și care ar fi, după părerea mea, această poziție comună globală? După părerea mea, în mod modest, eu aș spune că mai întâi nu putem să întârziem adoptarea unui acord global pentru a face față consecințelor crizei. Și nu e vorba doar de un acord financiar. În al doilea rând, Europa trebuie să-și mențină moneda euro ca monedă de referință sau, dacă preferați, ca un fel de ancoră pentru a evita ca turbulențele de pe piață să ne uh, vânture în stânga și în dreapta și să ne împingă să repetăm anumite erori pe care le-am făcut deja în trecut. În al treilea rând, euro trebuie să fie un standard pentru Europa Europa uh, și trebuie să reprezinte valorile democratice ale Europei și ale democrației. În final, domnule președinte, trebuie să știm că într-o lume globală, într-un joc global pe scala internațională, pierde cel care joacă o, cartă, o, o, o carte națională. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sosavagar, și acum are cuvântul domnul Caras, două minute. Domnule președinte, domnule președinte al Comisiei, doamnelor și domnilor, dezbaterea ne arată un lucru. Acordul de la Deauville ne împiedică în combaterea crizei. Acordul de la Deauville este un regres pentru Uniunea Europeană și acordul de la Deauville ne arată un lucru, și anume, domnul și doamna nu au înțeles nimic din uh, comportamentul greșit uh, pe care l-au avut cu privire la pactul de stabilitate când au început să-l modifice în 2005. Este practic o continuare a uh, greșelilor începute în 2005, dar noi vrem un răspuns european la naționalisme, la blocadele care au fost introduse în majoritatea reglementărilor. Acest lucru s-a făcut la pachetul de supraveghere financiară, la pachetul cu, pentru combaterea crizei, se face același lucru cu raportul FEO și pentru munca legislativă în general. Să ne concentrăm asupra acestor aspecte și să nu le lăsăm deranjați nici în această dezbatere. Trebuie să facem pași înainte, să căutăm uh, răspunsuri și raportul celor cinci grupuri are un limbaj foarte clar Combaterea crizei nu s-a terminat. Politica financiară și monetară nu uh, înlocuiesc reformele structurale. Spunem, da, uh, combaterii deficitului pentru uh, o stabilitate viitoare, dar acest lucru nu se poate face numai prin reduceri, ci și prin investiții. Acest raport dă răspunsuri clare. Avem nevoie de mai multă Europa ca parte din soluție. Să mergem mai departe, să creăm o uniune monetară, o uniune socială, o uniune uh, de apărare comună, să facem piața internă să fie uh, piața natală a tuturor cetățenilor europeni. Inițiativa Uniunii Europene este răspunsul. Task Force-ul și metoda dovil au eșuat. Vă mulțumesc, domnule Caras. Are cuvântul domnul Stephen Hughes. Mulțumesc, domnule președinte. După cum am auzit, Task Force-ul lui Van Rompuy și-a publicat acum raportul care conține propuneri pentru rezolvarea crizei și disciplina financiară, deci doar uh, soluții parțiale. E vorba de, doar de propuneri. Ministrii, ministrii ECOFIN, care au dominat procedurile din acest Task Force, doresc să fie punctul final, dar nu este, este doar începutul, începutul procesului legislativ și sper că toate instituțiile își vor da seama că acum Parlamentul Parlamentul European va interveni pe baza acestor um, propuneri legislative ale Comisiei uh, în mod absolut democratic în negociere cu Consiliul. Task Force-ul a spus că dorește să se facă un salt major în legătură cu guvernanța economică, dar eu cred că propune mai repede un pas înapoi în, legătură, în ceea ce privește prosperitatea Uniunii Europene. Problema este că propune uh, o consolidare a instrumentelor, dar doar a celor care se concentrează pe disciplina financiară. Coordonarea economică este mai mult decât disciplina financiară și Uniunea Economică nu va fi realizată dacă dacă nu se recunoaște acest uh, echilibru. Nu se, va, nu se va obține decât de distorsionarea politicilor economice și se vor u, u, uita anumite obiective la fel de importante. Uh, e vorba de creștere, investiții și ocupare. Nu avem nevoie de încă un grup de lucru, încă un task force, domnule Barroso, pentru a găsi echilibrul. Dorim ca Comisia să-și folosească drepturile de inițiativă pentru a face propuneri pentru creștere, investiții și crearea de locuri de muncă. În ceea ce privește propunerile care există acum, cred că Parlamentul are o responsabilitate enormă pentru următoarele luni. Trebuie să facem schimbări pe baza raportului FEO, um, care va fi um, votat astăzi. Avem nevoie de trei uh, schimbări majore. Uh, procedura privind dezechilibrele majore trebuie să fie suficient de um, ambițioasă și uh, Um, evaluarea calitativă și corectarea pactului de stabilitate trebuie să țină cont de nevoile investiți și de nevoile investițiilor publice și legătura cu strategia 2020 trebuie să fie explicită și operaționalizată cât mai mult. În ceea ce privește guvernanța, aș menționa doar două aspecte acum. Consiliul trebuie să ghideze sistemul și să-și asume responsabilitatea politică în întregului sistem și trebuie să implice sau să asigure implicarea suficientă a tuturor formațiunilor Consiliului, nu doar a Ecofinului, oriunde este necesar. Și, în fine, Parlamentul European trebuie să fie implicat implicat în întregul proces pentru a asigura nivelul cel mai înalt de, de control democratic. Să putem vedea uh, cât de mult lipsește Parlamentul aici. Deci, Deși grupurile politice lucrează pentru propuneri pentru implicarea Parlamentului, sper că acestea va fi acceptate de celelalte instituții pentru a da acestui proces legitimitatea democratică în care îi lipsește. Vă mulțumim, domnule Hughes. Are cuvântul acum domnul Schmidt. Herr talman, eh, kommissionärer, kolleger. Det senaste året har... Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, ultimii ani au demonstrat că Uniunea Europeană putea să ia decizii dificile în situații dificile. Dar, iată că în ultimele zile am cunoscut câteva decepții. Franța și Germania au subminat această încredere. Eu am spus să nu ne atingem de raportul REN. Punct. Aș dori să mulțumesc fără niciun fel de ezitare doamnei uh, Pervanș Berez și colegilor din Comisia CRIS, care au demonstrat că în Parlamentul nostru putem să depășim aceste limite uh, între, care există între partidele politice pentru a găsi o soluție comună. Amendamentele grupului ALDE care prevăd introducerea acestei taxe la nivel internațional sunt uh, absolut uh, esențiale și trebuie ca această taxă să fie aplicată pe toate piețele financiare. Naționalismul nu și are loc în Uniunea Europeană, noi avem economie economii de piață cu un cadru foarte clar care stabilește uh, o piață a schimburilor. Avem nevoie de o, pia- de o Uniune Europeană uh, care să dea dovadă de uh, deschidere. E nevoie de mai multă Europa, nevoie de o Europa mai puternică. Propunem de asemenea și posibilități de sancțiuni, sancțiuni care să fie uniforme și aplicate uh, identic peste tot în Uniunea Europeană și care să facă parte din proiectul Uniunea Europeană 2020. Voi face amendamente orale, domnule Feio, la raportul dumneavoastră. Sper că le veți accepta și voi citi amendamentele pe care le-am redactat. Trebuie să facem tot ceea ce ne este posibil pentru a accepta măsurile propuse. Trebuie să recunoaștem faptul că țările care se află în afara zonei euro pot să facă acest lucru pe o bază voluntară. Și Drept să vă spun, nu am timp acum pentru a, a vă expune tot, uh, tot amendamentul, dar nu uitați că ne confruntăm cu o problemă și anume ca Uniunea Europeană să ajungă la un sfârșit. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Confa două minute. Oui, monsieur, monsieur... Domnule Barroso, domnule Ren, sper că veți ține cont de ce spune Parlamentul European în legătură cu aceste subiecte, raportul Beres și raportul Feio, pentru că Bineînțeles, suntem colegiuitori în legătură cu guvernanța economică și, sincer, doresc să vă spun că cel puțin cu patru grupuri politice din Parlament, grupul pro-europene, a făcut efortul de a lucra la, pe compromisuri dinamice. Și ieșim din discuția care împart problemele fără legătură între ele, vorbim despre fiscalitate, despre guvernanță, despre așa mai departe. Deci, dumneavoastră trebuie să vegheați asupra coeziunii și să propunem un pachet global um, în spiritul raportului Monti sau în spiritul a ceea ce încearcă să facă domnul Barnier în ceea ce privește piața internă și eu aștept pachetul global al domnului Barroso care să spună iată cum ieșim din criză, nu doar în legătură cu guvernanța macroeconomică, dar și cum facem legătura dintre dosarele macroeconomic, fiscal, bugetar și așa mai departe. Deci în pachet. Și astfel Sprijinul pentru această inițiativă în Parlamentul European va fi major, pentru că, dacă vorbim doar despre finanțele publice, de exemplu, dumneavoastră, serviciile dumneavoastră, acum 2-3 ani spuneau că Spania era țara care respecta cel mai bine pactul de stabilitate și creștere. Finanțele publice spaniole erau ok, dar dezechilibrile veneau din altă parte și acum Spania este într-o situație foarte dificilă. Același lucru este valabil și pentru Irlanda. Deci, iată, a ne concentra doar pe finanțele publice nu permite să se rezolve situația de criză și compromisurile la care s-au ajuns în diferitele rapoarte prezentate astăzi și votate mâine se bazează tocmai uh, pe punerea în comun a acestor probleme. Bineînțeles, e nevoie de disciplină bugetară, dar pentru a consolida disciplina bugetară și pentru că această consolidare să nu se traducă prin uh, probleme sociale uh, și uh, prin cheltuieli publice, e nevoie și de un pachet bugetar european pentru a finanța investițiile și un, investițiilor și de un pachet fiscal fiscal pentru a permite statelor să perceapă anumite impozite. Ultima mea întrebare, domnule Barroso, este sunteți cu adevărat în favoarea dosarului pachetului fiscal consolidat pentru întreprinderi. Comisia are acest proiect în sertar de 10 ani și de 10 ani nu-l scoate din sertar. Faceți-o acum. Oralo. Are acum cuvântul domnul Robert Zil, un minut și jumătate komisijas prezidenta kungs, kurš atstāja zāli. Vispirms. Uh, Domnule comisar, dragi colegi, doresc să mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră pentru că s-a ajuns la un compromis. Nu voi vorbi decât despre două poziții care nu sunt, după părerea mea, satisfăcătoare. Și aici nu e vorba nici de Franța, nici de Germania. În primul rând, după investiții transfrontaliere în anumite state membre în 2004, au crescut datoriile private ale familiilor și întreprinderilor de 10 ori în plus. Riscul uh, um, legat de uh, variația ratelor de schimb pentru cei care au făcut aceste investiții a fost mare. Pe de altă parte, problema impozitelor a apărut și familiile au avut dificultăți în a rambursa creditele în euro. Acest aspect este abordat foarte vag în uh, raport. Doilea aspect este legat de primul. Dacă vorbim despre noile state membre, membre ale, căror, ale căror PIB a revenit la situația dinainte de aderare din 2004 cu datorile private care au crescut de 10 ori și cele publice de 5 ori, putem înțelege că politica de coeziune ar trebui schimbată. PIB-ul pe locuitor nu ar mai fi principalul criteriu pentru această politică. Do. Are cuvântul acum doamna Figueiredo. Da Mulțumesc, domnule președinte. Declarațiile Germaniei și Franței uh, cu ocazia acestui acord de la Deauville uh, sunt uh, inadmisibile și, um, de fapt, arată fața adevărat a celor care se află în grupurile de presiuni financiare și, financiare și așa mai departe și care pur și simplu nu reușesc să aducă un răspuns la problemele lucrătorilor, pentru că e vorba de politici neoliberale, antisociale. Uh, uitați-vă la situația din Grecia, din Franța, din Spania, din Portugalia, unde s-au prevăzut deja greve generale pentru data de 24 noiembrie. Responsabilii Uniunii Europene trebuie să recunoască faptul că aceste politici neoliberale au eșuat și au dus la mai, eh, inegalități sociale, la sărăcie, la recesie economică în foarte multe țări care au economii fragile. Aceste poziții ar putea duce la un adevărat dezastru. Din păcate, ceea ce se întâmplă este că toate promisiunile Uh, făcute referitoare la paradisurile fiscale și așa mai departe, impozite referitoare la produsele financiare și așa mai departe, au dispărut. Și vedem că milioane de lucrători sunt amenințați cu sărăcia, pensionarii au o pensie pur și simplu mizerabilă, tinerii nu se pot bucura de un viitor demn de acest nume. Deci trebuie să punem capăt acestor politici și să încercăm să avem o Europa socială, o Europa a progresului, o Europa de dezvoltare. Vă mulțumesc! Doamnă președinte, aș ruga pe toți colegii care s-au înscris să ia cuvântul să respecte în mod uh, riguros timpul ce a fost acordat, fără de care uh, vom ajunge la procedura de vot mult prea târziu și voturile sunt foarte lungi astăzi. Deci, acum, în momentul în care vi se epuizează timpul acordat, vă tai cuvântul. Și dau cuvântul acum domnului Imbrasas. Pone pirmininke, colegos, aș care te joge pe specialul komitetą. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu activitatea Comisiei Speciale. S-au făcut multe recomandări de calitate, uh, propuneri. Situația ar fi ideală dacă acestea s-ar regăsi în propunerile legislative ale Comisiei. Comisia nu trebuie să piardă esențialul din vedere, adică crearea unui sistem de reglementare și supraveghere care să acopere toate piețele financiare, toate instrumentele financiare și toate instituțiile din acest sector. Mm, măsuri pentru a crea locuri de muncă legate de măsurile în domeniul luptei împotriva sărăciei și excluziunii sociale. Toate eforturile făcute în acest sens trebuie să se orienteze înspre crearea de locuri de muncă pentru tineri. Trebuie să se ia cât mai repede decizii în ceea ce privește infrastructurile, decizii legate de energiile regenerabile, energiile, energia verde, ecologice, implicațiile în domeniul transporturilor și al um, locuințelor. Situația ar fi perfectă dacă peste un an începând de astăzi Comisia ar putea să spună dispozițiile din rezoluția dumneavoastră nu au fost aruncate la gunoi, s-au tradus în fapte și am obținut rezultate. Ar fi perfect dacă ar fi așa. Vă mulțumesc pentru faptul că ați respectat timpul de vorbire. Are cum, acum cuvântul doamna Cristina Morvoi. Köszönöm szépen. Akárcsak a hét előző... Mulțumesc, domnule președinte Parlamentul European a avut deja de două ori ocazia să discute despre sărăcie. Și de această dată, oamenii politici din Uniunea Europeană regretă faptul că situația europenilor nu face decât să se deterioreze. Șomajul crește. Persoanele fără locuință se, sunt din ce în ce numeroase. Ajungem într-un fel de impas Uh, poate că acest lucru s-a produs în urma, am putea crede că acest lucru s-a produs în urma unor catastrofe naturale de tip tsunami. Nu, e bine nu. Toate aceste lucruri intervin ca urmare a deciziilor luate de oamenii politici la nivel european, ca urmare a politicilor liberale care au fost desfășurate până în prezent această tendință de creștere a sărăciei uh, va crește pe viitor dacă nu veți schimba drumul pe care îl vom parcurge, dacă nu veți adopta alte principii, alte valori. situația mă duce cu gândul la un medic care vedea că bă, pacientul său nu se însănătoșea și ca medic continua să-i propună exact aceeași terapie, aceleași medicamente, dar cu un control mai sever și să sancționeze pacientul în cazul în care nu și-ar fi luat medicamentele. E bine, nu știu dacă e potrivit. Aici e vorba de o, o alegere pe care trebuie să o facem între diferite sisteme de valori. Uniunea Europeană a pus întotdeauna întrebarea care este cea mai bună decizie din punct de vedere al utilizării uh, fondurilor de care dispunem. Care este situația cu societățile și întreprinderile multinaționale și profiturile acestora? Însă nu a avut niciodată curajul să meargă până la capăt, pentru că Știm că ne aflăm într-un context de concurență, însă asta nu trebuie să ne împiedice să ținem seama de solidaritate și justiție socială. Cu începere de astăzi trebuie să luăm uh, decizii bune. Mulțumesc, are cuvântul doamna Orman Col. Er Domnule președinte, am văzut o serie de semnale pozitive, dar vedem în continuare că există un risc Um, ca criza să se adâncească. Sistemul bancar în continuare nu este uh, stabil și într-o serie întreagă de state membre deficitul bugetar este în pericol să fie uh, pierdut de sub control. De aceea este nevoie de Uniune Economică Europeană cât se poate de rapid. Așteptăm în continuare rezultatele din partea task force-ului. Dar aș dori să-i spun domnului Ren, în calitate de raportor cu privire la pactul de stabilitate, că putem lucra rapid pe baza propunerii Comisiei și îi spun Consiliului că putem face asta, dar este dispus Consiliul să o facă asta? În ceea ce privește schimbările la tratat, acestea uneori pot să fie o tactică de distragere a atenției și de a amâna soluționarea problemelor pe altă zi. Dar nu ne permitem să facem asta acum. Acest Parlament are acum putere uh, colegislativă în ceea ce privește pactul de stabilitate și creștere. Și acest Parlament trebuie să-și asume acest rol pentru a se asigura că se uh, creează condiții mai solide pentru uh, economie. Mulțumesc, doamnă Vortman Col. Acum, domnul Coferati, două minute. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Efectele crizei sunt destul de grave în societățile tuturor statelor europene. Dacă privim consecințele din punctul de vedere social, ajungem repede la concluzia că răul încă nu a venit sau cel, situația cel mai rea încă nu am uh, trăit-o micile semne de, de, uh, de relansare a economiei nu sunt suficiente pentru crearea de locuri de muncă. Trebuie, deci, să facem față părții cele mai acute din punct de vedere social al acestei crize născute în sistemul financiar care a ajuns la apoi foarte rapid la nivelurile economic și social. Din acest motiv, trebuie și uh, să creăm uh, instrumente pentru a apăra mai bine persoanele cele mai grav afectate. E vorba de un cadru pentru venitul minim garantat în toate țările europene. Mi se pare evident pentru a lupta împotriva sărăciei pe de o parte și pentru a ajuta pe cei care vor fi în următoarele săptămâni și luni vor avea de suferit enorm de pe urma acestei crize dar se luptă împotriva crizei și cu politici de creștere. Pentru creștere e nevoie de resurse, de investiții țintite, de o agendă definită de priorități pentru a destina o parte importantă a resurselor disponibile acestor uh, priorități. Bugetul Uniunii nu este suficient. Din aceste motive, Comisia a indicat faptul că e nevoie de resurse suplimentare pentru investiții în infrastructură și pentru investiții în uh, interesul îmbunătățirii uh, concurenței uh, și pentru crearea de locuri de muncă. Astfel, e vor, aici e vorba de clarea de euroobligațiuni și de taxarea um, tranzacțiilor financiare. Nu există alte um, alternative. De aceea, soluțiile pe care le-am indicat uh, sunt importante și sper că Parlamentul le va confirma. Fera. Vă mulțumim, domnule Coferate. Are cuvântul domnul Clinț acum auf der Höhe der Stimați colegi, atunci când criza era mai gravă, statele G20 și-au propus să acționeze în mod comun pentru uh, supravegherea uh, piețelor financiare. Astăzi, doi ani mai târziu, târziu, suntem foarte departe de asta. Totul se face la nivel național, elanul inițial a dispărut și deja suntem din nou în situația business as usual. S-a spus, nevoia de a acționa în interes comun mai trebuie să apară. Suntem într-o situație critică, avem nevoie de o aprofundare a integrării, avem nevoie de o uh, consolidare a politicii economice, avem nevoie de investiții în infrastructură, avem nevoie de o piață internă, uh, economică și de ocupare solidă. Și avem nevoie de toate acestea pentru a Um, obține obiectivele uh, strategiei Europa 2020. Avem nevoie de mai multe metode comun comunitare și de mai puțin interguvernamentalism. Aici uh, lipsa progresului înseamnă regres, nu înseamnă uh, status quo. propunerile comisarului Ren și a task force-ului doresc să creeze o oarecare disciplină în partea, uh, din partea statelor membre. Din păcate, uh, duoul uh, germano-francez a respins aceste propuneri, o zi neagră pentru noi și pentru cetățenii europeni care se văd din nou înșelați de către oamenii politici. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Swinburne Vedem că dezbaterile în această dimineață au drept scop răspund, a găsi un răspuns la criză și să facem în așa fel încât gestiunea riscului să fie mai eficientă. Iar gestiunea de risc este un aspect uh, important pentru că aici ne confruntăm cu dezechilibre. Vedem care au fost uh, comportamentul statelor membre, care au fost comportamentul băncilor și de aceea e nevoie de o standarde înalte de conduită. E nevoie de aplicarea unor astfel de reguli stricte care să se aplice sectorului privat și public. Trebuie să ne asigurăm că în momentul în care ne dorim să avem oportunități de creștere, instrumentele de financiare utilizate de Uniunea Europeană, de statele membre, sunt de calitate și sunt pe cât mai transparente posibil. Și trebuie să fim prudenți. Um, măsurile pe care le, iau statele membre în ceea ce privește propriile bugete naționale trebuie să fie prudente. Fondul uh, de fondul de adaptare la globalizare trebuie să poată să fie accesibil pentru uh, cei care au nevoie de el. Știm că uh, nu există uh, bani pe care să-i poți obține fără să trebuiască să plătești dobândă. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Șuntis, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește raportul Beres referitor la criză, vă voi explica de ce nu am votat acest raport. Ei bine, pot să vă spun, domnule președinte, pentru că există anumite referințe istorice și pot să vă spun că textul actual, uh, comparativ cu textul inițial prezentat de doamna raportor, uh, seamănă așa ca un fel de papirus în care sunt înscrise anumite lucruri pe care uh, ulterior le ștergem și apoi le înlocuim cu altceva. La început exista un efort sincer, o dorință sinceră din partea doamnei raportor pentru a descrie motivele și rădăcinile crizei, de a găsi soluții, însă uh, după ce a existat această coaliție între stânga și dreapta, iată că se ajunge la un text care nu mai uh, are nimic de a face cu dorința Parlamentului European, singura instituție democratică din uh, Europa, ci mai degrabă e un text care ar putea semăna cu un text al Comisiei. Și vedem că politicile europene sunt legate de rezultatele uh, grupului de lucru al domnului Van Rompuy și inițiativelor franco-germane. Am criticat pactul de stabilitate, am criticat Banca Centrală Europeană, am înaintat amendamente și vrem să vedem dacă astăzi cei care vorbesc de un drum greșit al Uniunii Europene vor repeta aceleași greșeli, aceleași erori. Textul nostru este inspirat de mișcările lucrătorilor din Grecia, din uh, Germania, uh, unde au existat măsuri luate de către guvern tocmai pentru a favoriza întreprinderea Siemens. Lucrătorii, de fapt, devin adevărați cobai și nu putem accepta acest lucru încă multă vreme. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Borghese. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să ascultăm ceea ce a propus domnul uh, laureatul premiului Nobel Maurice Sale, care a spus că trebuie să existe bănci, bănci de credit, bănci pentru speculații și propunerea taxării contribuțiilor europene. Nu, nu cred că e nevoie de taxare. Atenție! dacă taxați, dacă există impozite europene, vor fi proteste de masă. Cetățenul european nu dorește să plătească pentru serviciul pe care nu-l primește. Să continuăm să finanțăm băncile, dar ce fac băncile acum în priză, criza financiară și economică? Cumpără titluri. Titluri uh, pline de porcării, titluri derivate, continuă să cumpere astfel de instrumente. Și ce face Banca Centrală Europeană? Nimic. Uh, este o Europa a bancherilor aceasta. Mi se pare evident acest lucru. Au spus acest uh, lucru și um, uh, diferitelor uh, concernuri, putem să o spunem și noi. E vorba de uh, taxarea tranzacțiilor financiare, doamna Merkel a spus-o și toți i-au sărit în cârcă. Poate că există un motiv pentru asta. Are acum cuvântul doamna Pitikainen. Domnule președinte, au trecut de-abia doi ani de la uh, culmea crizei și doar uh, puțin timp de la criza din Grecia și vedem totuși că uh, elanul se pierde în statele membre. Astăzi avem un mesaj clar din partea uh, Parlamentului. Uh, Raportul uh, Beres și raportul FEOS spun amândouă că avem nevoie de mai multe politici economice și financiare. Avem nevoie de mai multă Europa. Un pact de stabilitate și creștere uh, mai bun este necesar. Și asta este o palmă uh, adresată cetățenilor europeni, mai exact ceea ce s-a decis la ultimul Consiliu Ecofin. Nu este ceva potrivit. Trebuie să consolidăm strategia de creștere care să fie responsabilă din punct de vedere social, să ia în considerare mediul. Avem nevoie în plus de o guvernanță economică europeană mai bună pentru a uh, sprijini uh, statele membre și cetățenii europeni, inclusiv uh, taxa pe tranzacțiile financiare. Avem nevoie în plus de o voce unică la nivel global, o voce unică europeană. Dar mai avem mult drum de străbătut. Avem nevoie în plus de o iniția- de inițiativa Comisiei. Avem nevoie ca cei de la Comisie să acționeze în interesul cetățeanului european și nu în interesul unui task force. Vă mulțumesc, domnul Bulman, două minute. Domnule comisar, domnule reprezentant al, comis, al Consiliului, vă mulțumesc. Ar putea fi momentul marilor hotărâri, dar se pare că nu va fi așa. Ceea ce avem pe masă ca propunere nu este marele răspuns, ci este din nou cel mai mic numitor comun, din nou micul punct comun pe care am putut să-l găsim Felicitări Comisiei, uh, n-ați uh, acționat uh, singur și statele membre au susținut asta. Consul, felicitări Consiliului, iată, din, datorită Germaniei și Franței nu mai suntem blocați. Dar ce înseamnă toate aceste lucruri? Înseamnă că anul viitor, când din nou vom avea creștere, vom sta în fața oamenilor și nu vom avea un răspuns la situația economică. Unde este aliniatul în care uh, ne arătați, arătați cum să ieșim din criza uh, deficitului, din criza datoriilor. Aceasta este marea dezbatere pe care trebuie să o ducem. Bineînțeles că suntem de acord cu colegii care vor o reformă uh, mai profundă. Și, asta, și noi ne dorim asta, dar dacă nu sunteți de acord să uh, aprofundați uh, politica bugetară, nu văd de ce mai discutăm despre Europa 2020. Este un teanc de hârtii pe care îl putem arunca la gunoi deja de astăzi dacă nu doriți să dezbateți conținutul cu noi. Bineînțeles că există o diferență dacă investim în birocrație sau în energiile și locurile de muncă ale viitorului. Unde este paragraful care face această diferență? La asta se, rezum, se rezumă, de fapt, totul. Nu vom accepta un catalog de indicatori care să fie elaborat după procesul de legiferare. Nu ne vom lăsa păcăliți. Nu uh, vom uh, lăsa să se dezbată uh, cât de importantă, dacă este sau nu importantă rata de șomaj. Domnul Tremos sau un minut și jumătate. Dear colleagues, the current Mulțumesc, domnule președinte. Uh, criza actuală financiară este o oportunitate pentru uh, a ne împunge, uh, împinge să aprofundăm integrarea europeană. Voi vorbi despre bugetul țărilor din zona euro. Aceasta trebuie să fie o îmbunătățire majoră în cadrul instituțional pentru guvernanța economică europeană. Știu că este o chestiune foarte delicată pentru unele țări, dar va trebui să facem față în următorii ani. Bugetul european ar permite îmbunătățirea politicilor implementate de statele membre. Un buget european ar avea și posibilitatea uh, de a emite obligo, uh, euroobligațiuni pentru a finanța infrastructuri europene. Uniunea Europeană are nevoie de resurse proprii, având în vedere bugete, că bugetele statelor membre scad și uh, colectarea taxelor la nivel european ar permite reducerea transferelor naționale înspre Uniunea Europeană. Dragi colegi, fără o adevărată autoritate în venituri, nu va putea exista o adevărată autonomie la nivelul cheltuielilor crearea uh, unui sistem de impozitare european este uh, baza, este pentru crearea unui astfel de sistem e nevoie de voință politică, de decizii politice. Lipsa de voință din partea Germaniei. În anii 90 Germania a avut viziunea politică pentru a cere, pentru a face presiuni pentru lansarea euro, în ciuda dificultăților care s-a confruntat în procesul său de, re- de reunificare. De povărerea mea, Germania de această dată ar trebui să fie uh, ca să fie conducător de drumuri uh, în această direcție. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Strecek. Un minut. Uh, pane předsedající, Griștare uh, Odra. Domnule președinte, ascultând această îndelungată dezbatere, înțeleg că au dreptate cei care spun că Uniunea Europeană se află uh, la o cotitură. E drept că doar o minoritate sunt cei care cred că Uniunea Europeană ar trebui să continue să lucreze pe o bază interguvernamentală. Majoritatea însă se bazează pe uh, mai mult Europa și doresc taxe europene utilizând uh, termene precum instrumente uh, de finanțare, uh, Uh, practic se dorește să se dea mai multă putere Uniunii Europene în detrimentul statelor membre. Este păcat că nu am auzit pe nimeni spunând astăzi că Uniunea Europeană, Uniunea, Comisia Europeană ar trebui să își reducă numărul de agenții și să își reformeze politica agricolă comună. Vă mulțumesc, domnul Clute. Un minut. Vă mulțumesc. Guvernanța economică, așa cum este ea, de la, dezvoltat aici este concentrată pur pe politica de competitivitate și de uh, reducere a bugetului, a deficitelor. Problema este următoarea. Problema exportului nu este luată în considerare în niciun uh, fel. Și asta este ceva foarte important în Uniunea Europeană. Politica de concurență în Germania este, uh, este în detrimentul politicii, pieței interne este o concurență, o luptă cu privire la salarii, iar această concurență cu privire la salarii creează o imensă presiune asupra lucrătorilor din întreaga uh, Uniune Europeană. Nici Comisia și nici raportul FEO nu iau în considerare asta o guvernanță economică care își merită numele ar trebui să nu păstreze tăcerea cu privire la acest subiect. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Gozes, un, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În 1968. Mulțumesc, domnule președinte. În 1968, prietenii colegului nostru Combedit scriau pe zidurile orașului Paris cuvinte, nu fa- ă, acte, nu fapte. Însă astăzi iată că cererile din partea cetățenilor sunt total opuse, vor fapte, nu cuvinte. Uh, gradul de reactivitate al Uniunii Europene nu este la înălțimea așteptărilor. Împreună trebuie să înregistrăm progrese și asta într-un spirit comunitar, iar în acest sens aș dori să evoc rolul Parlamentului nostru. Și aici mai sunt eforturi de făcut pentru a respecta principiul codeciziei. De mai multe ori, uh, președintele Comisiei a mulțumit Parlamentului pentru sprijinul său. Însă Parlamentul nu trebuie să fie doar un actor de mâna a doua care sprijină pur și simplu sau ratifică fără să aibă posibilitatea de a discuta deciziile luate de către Consiliu. Parlamentul se află pe picior de egalitate cu Consiliul și acum trebuie să fim conștienți de asta. Iar în acest sens, dezbaterea referitoare la guvernanța economică va fi o dezbatere test în ceea ce privește summitul G20, Uniunea Europeană trebuie să fie unită în această instanță internațională și să-și îndeplinească rolul pe care îl așteptăm să-l îndeplinească și să nu se lanseze în discuții fără niciun fel de viitor. Mulțumesc! Dragi colegi, avem mulți vorbitori pe listă și uh, nu foarte mai avem mult timp la dispoziție pentru că la ora 12 președintele va avea un discurs, așa că îmi cer scuze, vă voi întrerupe când vi s-a terminat uh, timpul. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Are cuvântul acum doamna Ferreira. Comisariu... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș dori mai întâi să mulțumesc domnului Feio pentru tot ceea ce a făcut, dar spiritul, în, în spiritul compromisului pentru a ajunge la acest raport. Am ajuns la concluzia că acest Parlament, pentru anumite dosare, așa cum s-a întâmplat și cu dosarul privind supravegherea financiară, poate fi unit poate să ia o poziție clară pentru a apăra interesele cetățenilor și această poziție trebuie să fie recunoscută de Consiliu și de Comisie. Acest lucru este important acum într-un moment în care se inițiază un pachet legislativ de șase propuneri foarte delicate și pentru multe dintre acestea Parlamentul are, va participa la, la adoptarea lor conform codeciziei. Nu dorem să facem prea multe concesii, dorem să lucrăm în spiritul dialogului, dar dorim de asemenea ca obiectivele noastre să fie păstrate. Raportul Feion subliniază anumite aspecte importante, de exemplu că guvernanța economică nu reprezintă doar un pachet de sancțiuni. Creșterea și ocuparea necesită inițiative pentru a lupta împotriva divergențelor interne din ce în ce mai mari ale Uniunii Europene. Uh, fondul, existența unui fond monetar european și um, datoriile uh, statelor uh, suverane care trebuie să, luate, să fie luate în considerare. Trebuie de asemenea să ascultăm cetățenii care doresc ocupare, coeziune uh, și formare. Vă mulțumesc. Este nevoie de mai multă econom- guvernanță economică și de o mai bună guvernanță economică. Regulile au fost încălcate de multe state membre dar nu am fost avertizați cu privire la cri crize care ar putea să aibă loc în Spania sau în Irlanda. Dar economia nu este o știință exactă și nu se referă numai la numere. Istoria Uniunii Sovietice ne arată că planificarea producției nu aduce o economie puternică și taxele centra centralizate nu sunt nici ele o, o soluție utopică. Există multe acțiuni ce trebuie să fie luate acum a amenința că sancționezi o țară care este aproape falimentară sunt vorbe goale. Îmi dau seama că oamenii sunt preocupați de uh, acordurile franco-germane, dar poate că au dreptate. Dacă piața împrumută banii, atunci poate piața ar trebui să suporte pierderile și nu contribuabilul european. Doamna Hübner. Dragi colegi, este uh, un obicei acum faptul să dezbatem lucrurile în funcție de realitate și exact asta ce, ceea ce facem acum. Eu cred că plecând de la criză, Uniunea Europeană și-a făcut temele și-a făcut lecțiile, însă acum trebuie să vidim, vedem lucrurile înspre viitor și să vedem că um, guvernanța economică și îmbunătățirea cadrului de stabilitate este o acțiune pentru viitor. Uniunea Europeană nu funcționează într-un fel de vid când momentul în care noi luăm anumite măsuri, acestea au consecințe uh, în întreaga lume. Și situația e diferită astăzi față de situația din 2008. Știm că situația fiscală, spre exemplu, este diferită astăzi decât acum 2 ani de zile. Uh, vedem că bunul public comun nu mai există. Există foarte multe forțe care încearcă să dirigeze re, uh, recuperarea economică și care uh, schimbă oarecum echilibrul. Și e nevoie de schimbări structurale și care să ne permită să menținem competitivitatea Uniunii Europene la nivel internațional. Mecanismul acesta de schimb, de, de rata de schimb al valutelor poate fi un astfel de mecanism însă deocamdată el este pur și simplu înfierbântat. E nevoie de ajustări asimetrice, e nevoie de dialog, de acțiuni colective. Dacă facem toate aceste lucruri, întrebarea va fi oare Europa va fi capabilă să-și îndeplinească rolul în cadrul acestor acțiuni comune uh, ceea ce lipsește, lipsește o reformă curajoasă a modului în care zona euro este gestionată și dacă întârziem aceste reforme, vom întârzia procesul de recuperare economică. Mulțumesc, domnul Goebbels. Président, cher coleg. Domnule președinte, dragi colegi, Europa se află într-o situație proastă și lumea într-una la fel de proastă. S-a subliniat că globalizarea impune, ne impune să acționăm atât la nivel european cât și la nivel internațional. Dar observând ce se întâmplă în Uniunea Europeană, și chiar la nivel internațional, trebuie să constatăm că lipsesc tocmai acțiunile concrete. De la un summit la altul, mari și cei mai puțin mari care pretind că guvernează Uh, nu fac decât uh, să uh, țină discursuri pompoase, dar nu fac mare lucru. Așa numita guvernanță mondială pe care dorește să o încarneze grupul G20 nu se bazează pe nimic în dreptul internațional și funcționează în afara sistemului ONU. Grupul G20 s-a autoprogramat și funcționează fără reguli scrise. Este un grup de țări bogate care s-au înconjurat de Uh, țări așa numite uh, emergente cu democrații atât de exemplare cum este cea a Arabiei Saudite. Uh, Martin Schulz a citat o astfel de declarație grupului G20. Vom putea face același lucru și cu documentele publicate la sfârșitul summitelor europene. Numai promisiuni, cuvinte în gol fără, um, care nu s-au concretizat niciodată. Și culmea, Uniunea Europeană trebuie să suporte acest ciudat summit uh, franco-german în care uh, cuplul uh, Sarkozy-Merkel par să conducă jocul. Domnul Verhofstadt a spus jocurile au fost făcute. Noi nu trebuie să acceptăm acest lucru. Trebuie să funcționeze metoda comunitară. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Bastos. Obrigada, BRS Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să îi mulțumesc doamnei Beres și tuturor uh, celor care au colaborat la elaborarea acestui raport. Există o contribuție tematică în care se subliniază rolul uh, important al uh, IMM-urilor. Există mai mult de 20 de milioane de IMM-uri în Uniunea Europeană. Fiecare dintre aceste Uh, firme ar putea să creeze un loc de muncă și asta ar însemna că șomajul ar scădea. În acest document există și propuneri pentru uh, creșterea economică, pentru a ieși din criză. În primul rând este necesar să consolidăm uh, pia, uh, economia uh, de piață socială. Trebuie să ne asigurăm că IMM-urile au acces la credite, poate chiar să prevedem subvenții pentru acestea pentru a crea locuri de muncă. Avem nevoie de așa numitul Small Business Act cu o dimensiune socială mai puternică. Avem nevoie de o rețea europeană pentru schimbul de cunoștințe. Avem nevoie de acțiuni pentru creșterea economică. Avem nevoie de o legătură între industrie și inovație. Trebuie să se creeze noi parteneriate între uh, industrie uh, și uh, alte sectoare. Avem nevoie și de noi calificări pentru a crea noi locuri de muncă. Doamna Iaconsari, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele Comisiei, domnul Barroso, a spus la început că dezvoltarea Uh, gestionarea a economiei uh, s-a operat foarte repede. Acum doi ani de zile nimeni nu ar fi putut să înțeleagă ce va urma. Dar nu știm dacă rapiditatea este întotdeauna un lucru bun, pentru că nu știm dacă trenul este pe calea ferată pe care ar trebui să se afle. Eu am sentimentul că de când au uh, fost lansate lucrările doamnei Perez și a grupului CRIS pe care dânsa l-a condus, uh, îl avem pe laureatul premiului Nobel Krugman, care a spus că ministrii de finanțe sunt ca și cum ar fi niște magicieni, uh, care de fapt trebuie să uh, facă miracole. Eu cred că ar trebui să avem indicatori reali în ceea ce privește, spre exemplu, sărăcia. Sunt oarecum dezamăgită de intervenția colegului nostru, Oli Schmidt. Faptul că nu s-a putut utiliza uh, la nivel european, uh, pe scală, scară europeană, astfel de metode. Uh, e păcat pentru că în concluziile sale dom domnia sa spunea că își dorește mai multă Europa. Mulțumesc care acum cuvântul doamna Ivanova. Stimați colegi, în raportul task force-ului uh, se cere o abordare comunitară, o dimensiune europeană în uh, pentru ca piața unică europeană să fie finalizată în beneficiul cetățenilor. Alte prevederi importante se referă la funcționarea pactului de stabilitate, modul în care pot fi consolidate bugetele și care sunt obiectivele strategice ale Uniunii Europene. S-au luat decizii importante în legătură cu politica de coeziune și întreprinderile mici și mijlocii. Politica de coeziune va contribui la obținerea eficienței energetice, la dezvoltarea rețelelor transeuropene care vor uh, ajuta, vor contribui la creșterea durabilă. Întreprinderile mici și mijlocii sunt deosebit de importante pentru creșterea noastră pe viitor. Ar trebui să redefinim întreprinderea mică și mijlocie pentru a încuraja spiritul de antreprenoriat și pentru a se lua uh, măsuri concrete pentru a reduce povara administrativă. Sperăm că propunerile noastre vor duce la acțiuni concrete din partea Comisiei Europene și mai ales din partea statelor membre. Nu avem timp de pierdut. Cetățenii așteaptă din partea noastră răspunsuri rapide. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Văd că unii colegi uh, îmi fac uh, semn cu entuziasm și când uh, le fac și eu un semn, înseamnă Uh, că am notat numele. Nu trebuie să-i puneți și pe colegii din dreapta sau din stânga să dea din mâini pentru că am notat. Dar asta nu înseamnă că veți avea, obține timp de vorbire pentru că uh, timpul intervențiilor spontane va depinde de timpul pe care îl vom avea la dispoziție. Domnul Calfin. Economicată criză засегна страните членки с различните. Criza economică a lovit statele membre în mod diferit, însă diferența nu uh, se rezumă la limitele zonei euro. Moneda unică nu a adus o coeziune perfectă. Țările din zona euro sunt foarte diferite acum, spre osebire de momentul în care a fost introdusă moneda euro. Este foarte clar că pactul de stabilitate nu conține indicatorii corecți. De aceea, impunerea mecanică de sancțiuni nu va aduce rezu- singură rezultatele dorite. Nu cred că impactul ar fi același, același în toate statele membre. Cred că clișeele economice ar aduce noi probleme. Statele membre ar trebui să-și aromonizeze economiile astfel încât cu măsuri unice să avem aceleași rezultate. Mai multă Europa, Europa mai multe instrumente europene și o independență bugetară a Uniunii Europene. Domnul Engel, un minut și jumătate. Domnule președinte, criza încă nu s-a terminat, nici pe departe. Și vedem situația din statele membre. În Europa, mi se pare că a devenit o criză a integrării. Și avem o dovadă în acest sens. Înțelegerea cordială de la Deauville, care uh, de fapt și de drept încearcă să uh, scape de metoda comunitară și să mențină acea imagine de mărime pe care o aveau anumite țări din Uniunea Europeană. Însă cine mai este astăzi o țară mare? Uh, în uh, Uniunea Europeană a reprezentat 5 până la 7% din uh, economia mondială, dar populația scade. Și întrebarea este, vom continua să ne facem noi înșine concurență pentru a face față concurenței internaționale sau poate că ar trebui să avem o disciplină a metodei comunitare și ar trebui să acționăm împreună și doar astfel vom face față provocărilor. De aceea Europa are nevoie de mijloace, mijloace noi, mijloace inovatoare. Discuția despre perspectivele financiare vor fi o ocazie pentru a dezbate acest lucru și pentru a găsi noi soluții. În materie de cercetare și dezvoltare, de inovare, în materie de servicii, acțiuni externe, ce înseamnă? De ce să avem un cel de-al 28-lea acord corp diplomatic al Europei care să vină să, ca un supliment față de cele 27 care există. Poate că ar trebui să uh, redăm statelor membre margini, marge de manevră și ar trebui să dăm Europei mijloacele de care are nevoie pentru a-și desfășura politicile, pentru a face politice pe care le vor cetățenii. Are cuvântul domnul Bolt. Domnule președinte, cred că cei care au ascultat dezbaterea din această dimineață au observat că în lunile trecute am uh, făcut multe eforturi pentru a obține rezultate și acest lucru poate fi spus fără modestie și în comisia uh, Șure am reușit să depășim multe obstacole. Dovadă sunt cele 16 cele 1600 de amendamente care au fost înaintate inițial și cred că uh, este corect faptul că s-a amânat acest moment. Criza nu s-a încheiat. Abia am scăpat de un faliment general și situația generală nu permite să renunțăm la luptă. De aceea, reformele financiare și economice trebuie continuate și este prea devreme să încheiem dezbaterea privind cauzele crizei și privind consecințele acesteia. De aceea, noi nu trebuie să considerăm că activitatea acestei comisii s-a încheiat și că mandatul trebuie anulat. Trebuie, din, din contră, să continuăm să lucrăm și de aceea raportul intermediar pe care l-am înaintat este sustenabil pentru toată lumea. Acest lucru dovedește și uh, acordul general care există la CRIS. Sigur că forma ar putea să fie mai compactă și mai succintă, însă trebuie să ținem cont ce înseamnă acest raport și anume o concluzie intermediară. Foarte important este faptul că în a doua parte a mandatului am uh, pregătit uh, multe lucrări, trebuie să le continuăm, trebuie să ne gândim în ce măsură trebuie să continuăm discuțiile și în ce măsură putem susține celelalte comisii în dezbaterea lor legislativă. Domnul Cancian. Grazie Presidente, ho ascoltato questa mattina... Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat uh, dezbaterea din această dimineață cu mare atenție, însă cred că trebuie să mai aruncăm uh, lumină asupra instrumentelor care au fost bine definite și care au fost foarte bine stabilite. Și mă refer aici la instrumentele strategiei. Unitatea noastră internă ca Uniune este importantă, iar în ceea ce privește aceste instrumente, cred că s-au făcut progrese semnificative și ne îndreptăm în direcția cea bună. Însă nu prea pot să înțeleg uh, strategia din perspectiva faptului că noi vorbim mereu despre uh, stabilitate, și doar uh, la sfârșitul discuției ajungem să luăm în considerare și creșterea. Se vorbește despre sacrificii pentru a susține stabilitatea, foarte bine, dar haideți să ne gândim și la latura uh, creșterii. Ocuparea forței de muncă reprezintă un element cheie în acest moment și dacă nu abordăm această chestiune, nu ne vom face treaba așa cum trebuie. Și în legătură cu acest subiect, cred că uh, Trebuie să încercăm uh, să-i subliniem uh, domnului președinte uh, Barroso, care recent ne-a prezentat starea Uniunii, să subliniem așadar faptul că strategia Uniunii Europene, în ceea ce privește implicarea Uniunii pe piețele financiare, trebuie să fie clară. Și asta n-am ascultat în această dimineață. Trebuie să existe și o anumită abordare a statelor membre aici. Adesea, anumite elemente nu sunt foste așa cum trebuie din acest punct de vedere. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Carens, pentru minut și jumătate. Domnule președinte, domnule comisar, domnule reprezentant al Consiliului, în ultimii doi ani, cetățenii Uniunii Europene au suferit foarte mult în urma crizei. cetățenii țării mele, Letonia, au suferit și ei. Economia națională a scăzut cu circa 20%, iar șomajul a crescut rapid. Cetățenii țării mele au înțeles că într-o astfel de situație de urgență e nevoie de măsuri extraordinare și urgente. Deci, ce măsuri am întreprins pentru a încerca să punem în ordine finanțele publice. Cetățenii din uh, Letonia au au uh, uh, acceptat scăderea uh, salariilor și creșterea impozitelor. Însă sunt nemulțumit pentru că astăzi citesc că Franța și Germania uh, nu doresc să întărească gestionarea financiară în Uniunea Europeană, ci să o slăbească. Oare asta înseamnă că cetățenii uh, țării mele au suferit și au suportat aceste măsuri pentru nimic? Nu trebuie să permitem o astfel de situație atunci când statele membre mari doresc să procedeze așa cum au făcut întotdeauna trebuie să urmărim uh, propunerea Comisiei de control financiar puternic. Domnul Höckmark, uh, un minut și jumătate. Domnule președinte, cred că ar trebui să ne fie clar un lucru și anume că criza economică globală se concentrează mai ales pe economiile Statelor Unite și ale Europei. În alte părți ale lumii avem uh, creșteri puternice ale economiei, însă acestea nu se înregistrează în Europa și în Statele Unite. Și de aceea această criză își găsește rădăcinile în uh, aceste cheltuieli generate non-stop. Și această lipsă de creștere este o problemă mare, pentru că noi avem nevoie de stabilitate în finanțele publice. De aceea mi se pare îngrijorător și vreau să mă alătur celor spuse de antevorbitor că anumiți lideri politici vorbesc acum de mai multă flexibilitate, de reguli mai flexibile în ceea ce privește pactul de stabilitate și creștere și, de asemenea, optează pentru o schimbare a tratatului. Eu nu cred că Ceea ce are nevoie Europa este o limitare și o schimbare a discuțiilor pe direcția modificărilor tratatului. Noi avem nevoie de competitivitate și integrare, avem nevoie să întărim pactul de stabilitate, să existe sancțiuni automate cât mai multe și trebuie să asigurăm că deficitele bugetare sunt reduse în, cu încredere și în ordine, în aceeași măsură în care facem reforme și ne deschidem către creșterea economică. Deschidem granițele europene și ne deschidem pentru mai multă concurență. Acesta este drumul pe care trebuie să îl urmăm. Acesta este obiectivul pentru strategia 2020 și pentru creșterea economică europeană. Mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Schia Lakakis. Στην έκθεση Domnule președinte, în raportul BRS, care vizează criza economică, unul dintre subiectele pe care le discutăm uh, astăzi, la neatul 32 regăsim faptul că anumite state membre, și aici mă gândesc că este inclusă și Grecia, pentru moment nu se află în uh, postura de a crea planuri uh, autentice de redresare economică. De asemenea, e greu să se limiteze uh, datoria publică și uh, să se sporească taxele până în 2012. Acest punct este important pentru Grecia și pentru alte state. Pentru că anumite forțe lucrează exact în direcția opusă, prin urmare e important să susținem poziția înaintată în raportul Beres, mai ales în ceea ce privește uh, problema datoriei uh, publice. Și aici putem compara uh, totul cu statele care au acces restricționat la uh, piețele uh, financiare în ceea ce privește împrumuturile. Dacă nu putem reduce nivelul deficitelor, nu vom putea avea acces la piețele financiare pentru împrumuturi și fără aceste împrumuturi nu vom putea asigura redresarea economică. Acest lucru este important pentru cetățenii noștri și trebuie să spunem oamenilor adevărul în legătură cu această situație. Mulțumesc! Mulțumim! Acum trecem la procedura intervențiilor uh, spontane. Cam 10 colegi vor uh, putea să intervină, având în vedere timpul care ne-a mai uh, rămas. Toată lumea trebuie să fie cât se poate de succintă și îmi cer scuze, dar uh, am impresia că nu pot extinde timpul și nu putem uh, uh, afecta uh, regulile. Un minut maxim fiecare. Domnul Kelly, un minut. Uh, un minut. Vreau să semnalez două lucruri. Euro... Uh, Danuta Hubner a spus că Europa nu există în vod și apoi în vid și că nu putem să facem concesii. Este vremea ca Uniunea Europeană să devină dură, mai ales cu țările din G20 avem uh, un șomaj uh, foarte ridicat, sărăcie și un deficit uh, foarte puternic. Trebuie cu toții să purtăm această povară și trebuie să permitem țărilor noastre să devină din nou competitive și să atenuăm sărăcia în Uniunea Europeană. În al doilea rând vreau să spun că în Europa nu trebuie numai să vorbim pe o singură voce, dar trebuie să acționăm ca un singur trup. Uh, Consiliul Guvernatorilor, care s-a numit singur, nu poate să uh, continue așa cum a pornit și noi trebuie să susținem acest lucru. Mulțumesc. Domnul Masados. Wstępie chciałbym wyrazić zadowolenie. Domnule președinte, în primul rând, sunt mulțumit că acest raport în ceea ce privește guvernanța economică a fost uh, elaborat și, de asemenea, că se caută un cadru de stabilitate pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc pentru activitatea domnului Feo. Sunt convins că uh, Noile inițiative, pe cum uh, pachetul de supraveghere financiare sau uh, alte instrumente financiare, ne vor ajuta pe viitor să evităm crizele financiare sau să diminuăm cel puțin consecințele. Însă importantă este continuarea activităților care și-au propus să coordoneze uh, Uh, lucrurile mai bine și în cadrul politicii economice și aceasta trebuie să fie de asemenea mai transparentă. Vreau să subliniez cât de bine este să existe un cadru stabil pentru colaborarea bugetară la nivel comunitar trebuie să existe niște categorii bugetare clare care să fie asemănătoare la nivel național și la nivel european, pentru că în felul acesta avem o posibilitate de a analiza cheltuielile publice mai sistematic de la nivel comunitar. În quelques mots. Barnier, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi observație în legătură cu propunerea franco-germană. Cred că trebuie să reacționăm uh, în manieră pozitivă. Adesea, din 2007, am spus că nu mai avem acest motor franco-german. În același timp, trebuie să regretăm faptul că această propunere franco-germană, uh, până la urmă, are o latură sclavagistă pentru Franța. Până la urmă, aceste propuneri sunt făcute pentru a evita situația în care Franța s-ar putea găsi uh, într-o situație dificilă, având în vedere uh, problemele sale financiare și economice. Nu se găsește nicio propunere pozitivă uh, în raportul Beres pentru a permite să avem o adevărată guvernanță economică în cadrul Uniunii Europene. Mulțumim, eh, doamna Benova are cuvântul. Mulțumim veľmi pekne, pán predsedajúci, pán komisár. Uh, criza e veľmi komplexný fenomen. Domnule președinte, domnule comisar, criza este un uh, fenomen uh, complex și dat fiind timpul scurt pe care l-am la dispoziție, vreau să spun câteva lucruri trebuie să ne concentrăm asupra criteriului uh, datoriei publice, dar sunt și alte uh, importante criterii. Uh, Uh, guvernele trebuie uh, să pună accentul pe sectorul public uh, și să urmărească descreșterea șomajului și, și o creștere marcată. Șomajul se înrăutățește atunci când suntem confruntați cu o criză economică și dacă nu se adoptă reglementări foarte stricte, atunci ieșirea din criză va fi foarte anevoioasă. Uh, și trebuie să ne gândim și la paradisele fiscale. Doamna Iatamachi, un minut. Pentru viitor propun să avem un reprezentant uh, pentru chestiuni economice. Câte un reprezentant? Trebuie să avem un înalt reprezentant al uh, afacerilor economice, precum avem un înalt reprezentant pentru afaceri externe. Și pe viitor am putea fuziona cele două posturi. Și încă un aspect. Este la fel și anume că nu putem vorbi cu o singură voce la întâlnirea G20. Uniunea Europeană ajută Franța și pe Sarkozy, de asemenea pe președintele G20. Pe viitor, Uniunea Europeană ar trebui să aibă un post, o persoană care să o reprezinte la această întâlnire și ar trebui să vorbim într-un singur glas. Vă mulțumesc. Giegold, Domnul Gigold, un minut. Yeah, Mr. Rehn. Domnule ieri seară am suferit alături de dumneavoastră atunci când am văzut cum la conferința de presă a trebuit să prezentați eh, acest acord care nu se baza doar pe propunerile dumneavoastră. După ce am eh, aflat eh, de pe urma pachetului de supraveghere, am putut vedea cum Parlamentul și Comisia pot acționa împreună pentru obținerea unui rezultat bun. Și cred că asta trebuie să facem și acum. Dacă ne gândim la deficit și la procedurile care vizează datoriile, precum și dacă analizăm uh, propunerile dumneavoastră bune în legătură cu dezechilibrele macroeconomice, pot spune că e crucial pentru un acord bun ca, surplu- uh, ca țările cu surplus și cu deficit să aibă fiecare partea sa de contribuție pentru aducerea monedei euro pe uh, linia de plutire și uh, majoritatea acestui Parlament este gata să susțină propunerile pe care le-ați înaintat. Domnule domnule președinte. De la parteneriat, dat fiind uh, parteneriatul franco-german nu, are, nu și are locul ca atare în acest uh, parlament și aș vrea să pun să punctez trei lucruri. În primul rând, dobânda la depozite, interesa, dobânda care se plătește. Ce înseamnă asta? Pur și simplu nu facem decât să creștem deficitul uh, încercând să combatem deficitul? Doamne Dumnezeule! Uh, și posibilitatea de a uh, suspenda fondurile structurale. Asta ar însemna să anulăm creșterea pe termen lung, dobânda va crește și va crește și deficitul în felul acesta. A treia problemă ce-ar fi dacă ar exista sancțiuni împotriva prostiei și aroganței? Domnul Brons, un minut. Thank you, Mr. President. Uh, we've been promised economic... Mulțumesc, domnule președinte. Ni s-a promis uh, creștere economică, însă concurența în fața țărilor în dezvoltare se împiedică de anumite probleme. Ne este greu să facem față concurenței celor din exterior. În felul acesta, noi trebuie să protejăm globalismul, să ne protejăm angajații și să ne luptăm împotriva concurenței. Mi s-a promis o guvernanță economică mai bună, însă economiile statelor membre sunt diferite, iar rețeta unică nu este valabilă pentru 27 de state membre, pentru că fiecare țară trebuie să-și prescrie propria rețetă economică de care are nevoie. Activitatea băncilor este foarte importantă, însă Uh, guvernele au răspuns la criză susținând băncile foarte rapid. Creditele trebuie stimulate pentru că aceasta este activitatea principală a băncilor. Ele nu trebuie să, uh, acestora nu trebuie să le se permită să-și urmeze propria ordine de zi, ci trebuie să acționeze în interesul beneficiarilor. Domnul Kozliovski, un minut. Domnule Kozlovski, sunteți aici? Treabă, domnul președinte. Domnule Kozlovski, aveți uh, un minut. Interveniți acum sau pierdeți dreptul la intervenție? N-am înțeles uh, ce ați uh, spus, bănesc că sunteți domnul Kozlovski, prin urmare, da, aveți cuvântul. Am intervenit deja, domnule președinte. Am intervenit deja în uh, procedura Catch DI mai devreme. Am luat deja cuvântul. Domnul Mesa, Mesaroș era înaintea dumneavoastră pe listă, primar. domnul Mesaroș are cuvântul acum. Mulțumesc. Problema cea mai importantă a Uniunii Europene a fost uh, criza economică și financiară și acum uh, ne confruntăm uh, cu probleme de reglementare și cu politicile statelor membre. Uniunea Europeană încearcă să găsească un răspuns la anumite întârzieri sau la anumite consecințe, mai ales un răspuns pentru situația în care răspunsul statelor membre n-a fost suficient de armonizat. Trebuie găsit într-adevăr un mecanism echilibrat uh, pentru ca Uniunea Europeană să poată să se bazeze propriile forțe. După părerea mea, este încă necesar să dăm o urmare um, activității comisarului nostru pentru că încă nu s-a terminat criza, încă mai trebuie stabilizate piețele financiare și statele membre trebuie să stabilizeze politicile în ceea ce privește cheltuielile și împărtășim în același timp și uh, dezvoltarea uh, pieței interne care reprezintă una element de dezvoltare. Pentru acest uh, lucru, strategia 2020 este uh, esențială, de asemenea și pentru ocuparea forței de muncă. Cercetarea și inovația, precum și MM-urile, au de profitat de pe urma acestei situații. Mulțumesc! Domnul Spirilo, un minut. Uh, Chiria Papadopoulou, για ένα λεπτό. Proedre, Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană se află la o răspântie. Criza economică internațională afectează sursele de energie, sporește sărăcia și este important să încercăm să combatem aceste fenomene. Cred că pentru asta e nevoie de o solidaritate comunitară sporită și o coordonare pentru a uh, permite redresarea economică Uh, noi uh, încercăm să îndemnăm uh, Comisia și restul instituțiilor să se gândească mai mult la Europa și să reducă birocrația. Trebuie să fim în măsură să dezvoltăm sectoare importante, trebuie să ne asigurăm că pentru aceasta avem politici economice, sociale și fiscale Uh, adecvate, trebuie să creăm fonduri adecvate care să asigure o mai bună guvernanță în Europa. Este important ca Parlamentul European să își poată spune cuvântul pe această temă, mai ales având în vedere provocările serioase cu care se confruntă Uniunea Europeană. Domnul Lambert, un minut. Mersi, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă adresez Comisiei și Consiliului pentru a sublinia cele trei deficite pe care le prezintă proiectul european. Primul este că există o disciplină extrem de strictă în ceea ce privește deficitele și datoriile. Este o politică simplă, ușoară în ceea ce privește investițiile și cred că trebuie să ajungem la o disciplină fel de puternică pe ambele planuri pentru, al, pentru că altfel nu se va recrea așa cum trebuie activitatea economică. Cel de-al uh, doilea deficit este următorul. Dacă ne interesează foarte mult controlarea uh, cheltuielilor, uh, e clar că trebuie să avem și o bună coordonare la nivel bugetar, însă asta nu se poate obține fără o coordonare bună la nivel fiscal. Cel de-al treilea deficit este următorul. Noi considerăm că există un deficit democratic și asta se regăsește în propunerile grupului de lucru. Și acest lucru mie mi se pare inacceptabil. Mulțumesc! Doamna Legrip, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă axez uh, asupra uh, pregătirii uh, întâlnirii la vârf G20. S-a vorbit despre guvernanța economică, de necesitatea de a o întări, pactul de stabilitate și de creștere. Parlamentul European și parlamentele naționale participă în tot în acest proces. Aș vrea să mă refer la provocarea cu care se confruntă națiunile și membrii G20 2020 uh, care trebuie tratată uh, în uh, următoarele întâlniri ale G20, războiul monedelor și materiile prime. Sunt două subiecte care sunt un pericol la adresa în ceea ce privește creșterea mondială și echilibrul pe

Doamna Dati, pentru un minut. <laughs> Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, în primul rând vreau să îl felicit pe colegul nostru Feio pentru calitatea raportului și pentru propunerile ambițioase. Acest lucru demonstrează că Parlamentul European are locul său într-o, locul său într-o dezbatere importantă și trebuie să felicităm uh, raportorul. Uh, criza uh, din Grecia a scos la iveală disfuncționalitățile din Uniunea Europeană. Uh, susțin propunerea de a avea un mecanism uh, permanent pentru stabilitate financiară. Trebuie să uh, atacăm și cauzele fenomenelor și trebuie să asigurăm punerea în aplicare a pactului de stabilitate și sancțiunile pentru a avea o dezvoltare durabilă uneori avem constrângeri de pus în aplicare, dar nu avem altă alegere. Mulțumesc! Brankoviciu. Doamna Blinkevičiūtė. Krizė palėtė kiekvieną Europos gyventoją, padidino socialinį. Criza economică a zguduit uh, Uniunea Europeană. Sărăcia se simte din ce în ce mai puternic în statele noastre membre. Am putut observa faptul că planurile naționale de redresare economică sunt prea slabe, sunt prost coordonate. Anumite state membre nu au posibilitatea de a elabora astfel de planuri de redresare economică care să permită aplicarea unor măsuri economice care se impun. Statele membre au fost forțate să facă economii, să-și reducă cheltuielile, să se conformeze la nivelul uh, dat- datoriilor uh, publice. Acest lucru este îngrijorător, mai ales în ceea ce privește interesele cetățenilor. De exemplu, uh, femeile sunt mai amenințate uh, de uh, sărăcie decât bărbații. Și e timpul să învățăm o lecție de pe urma crizei, să ne coordonăm activitățile și să punem în practică toate inițiativele necesare în toate domeniile. Vă mulțumesc! Domnul Boițer. Domnule președinte, ne aflăm în fața unei uh, regularizări uh, a vizelor financiare pe jumătate. De aceea, în continuare, ne confruntăm cu probleme. Ceea ce uh, reprezintă în Europa o intervenție din punct de vedere valutar uh, reprezintă o problemă în alte părți. Uh, iată că japonezii vor să crească economia, iar uh, chinezii doresc să sporească schimburile comerciale. Toate aceste lucruri nu vin în întâmpinarea um, Europei. De aceea noi la întâlnirea G20 trebuie să vorbim într-un singur glas. Um, inundarea pieței mondiale cu produse ieftine din China este o chestiune subapreciată. Piața este contorsionată în acest fel și întreaga economie globală va avea de suferit în urma acestor lucruri. Chiar dacă perspectivele de succes sunt puse sub semnul întrebării, este nevoie să luăm măsurile necesare pentru a ne redresa. Vă mulțumesc! Urmează acum doamna Beres pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor pentru intervențiile și contribuțiile lor. O să reacționez la două sau trei dintre acestea. În primul rând, domnule Dil, cred că ceea ce a spus este foarte important atunci când vom reforma politica de coeziune. Trebuie să facem bilanțul acestei politici de coeziune, să verificăm Uh, cum, de-a lungul uh, uh, anilor care s-au scurs de la aderare, cum aceste dezechilibre ar putea să fie corectate prin funcționarea fondurilor și poate trebuie să facem un bilanț cu obiectivitate pentru a trage învățămintele pentru viitor. Uh, Tuturor colegilor care au intervenit le mulțumesc, mai ales când au vorbit despre reprezentarea Uniunii Europene și despre guvernanța mondială. Este un aspect strategic pentru Uniunea Europeană, încă o dată, într-un moment în care războiul uh, monedelor este dezlănțuit trebuie să ascultăm vocile europenilor atât pe in, în interior cât și în exterior. Trebuie să fim uh, puternici uh, și uniți uh, pe plan extern atunci când e vorba de uh, reprezentarea Uniunii Europene. Uh, ceea ce a spus colegul Goebbels, uh, grupul 20, da, dar noi aspirăm pentru o guvernanță mondială în care fiecare să-și aibă locul său și să existe instanțe de uh, arbitraj. Uh, Um, acest lucru a fost punctat și de secretarul general al Națiunilor Unite uh, ieri. Aici trebuie să găsim vocile pentru a uh, vorbi despre aceste uh, subiecte. Apoi, ceea ce a spus colegul Lambert în ceea ce privește investițiile publice. În raportul nostru cerem ca să se facă de către Comisie o analiză anuală a necesității de investiții publice și uh, private și să avem un tablou de bord care să vedem strategia investițiilor pe termen lung uh, în uh, domeniul ocupării forței de muncă. O strategie care să se bazeze pe o sustenabilitate a punctelor noastre de vedere. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Feio, două minute. Senhor Presidente, eu queria começar por agradecer. Domnule președinte, aș dori să încep mulțumind tuturor acelor colegi care m-au ajutat pentru a realiza acest uh, raport și care mi-au oferit inputuri în timpul dezbaterii pentru că așa se face trecerea de la vorbă la fapte. După vot, care sper că va fi unul pozitiv, Parlamentul va avea o poziție a sa în ceea ce privește guvernanța economică, va apăra mai mare transparență, un, o mai mare deschidere de asemenea o guvernanță economică ca obiectiv pentru 27 de state membre care doresc creștere economică și lucrează mai coordonat în interiorul comunității europene. O comunitate uh, monetară mai stabilă și o Europa mai solidară și mai eficientă. O Europa pentru toată lumea, o Europa cu voci diferite, dar care are un singur discurs o Europa cu diferite puncte de vedere exprimate de Consiliu, de Parlament și de Comisie în coordonare. Aceasta nu este o Europa potrivită pentru un acord între doi parteneri. Și aici este vorba despre contribuții ale tuturor cetățenilor europeni, iar acest Parlament joacă un rol cheie, precum și parlamentele naționale, care ar trebui să se implice mai mult. Există o proprie perspectivă asupra supraveghere macroeconomice de la nivel național. Parlamentele naționale trebuie să se exprime referitor la strategia europeană 2020 și trebuie să supravegheze cu atenție revigorarea pactului de stabilitate și creștere. Aceasta este un bun punct de pornire pentru a avea o dezbatere susținută. Mulțumesc și acum, domnul Ren, 5 minute din partea Comisiei. Președinte. Domnule președinte, stimați uh, eurodeputați, uh, dați-mi voie să încep prin a mulțumi uh, raportorilor Beres și Feio și eurodeputaților pentru o dezbatere extrem de cuprinzătoare și detaliată. Aceste contribuții corespund importanței subiectului discutat. Aș dori să fac uh, câteva comentarii, să dau răspunsuri și să fac observații vis-a-vis -vis de această dezbatere și de uh, rapoarte. Și voi începe cu um, scena internațională. În economia mondială, dezechilibrele dinainte de criză reapar și amenință o redresare economică durabilă și uh, crearea locurilor de muncă. Întâlnirea ministerială G20 de săptămâna aceasta și uh, întâlnirea uh, G20 uh, de peste două săptămâni au de, are de dezbătut niște chestiuni ser- serioase. Lumea trebuie să uh, reechilibreze uh, situația economică, anumite state trebuie să-și uh, reechilibreze uh, cererea și alte state să se bazeze pe o creștere a exporturilor. Uh, Vorbim despre milioane de locuri de muncă la nivel mondial și, uh, de asemenea, și în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a votat uh, pentru uh, un sistem financiar mondial stabil care ar trebui să reflecte și valori fundamentale europene. Acest element este unul esențial pentru obiectivul G20 de a reechilibra creșterea mondială de dragul unei uh, redresări economice durabile și pentru crearea locurilor de muncă. Din acest motiv este esențial ca Uniunea Europeană să reformeze și să-și reconsolideze uh, propria guvernanță economică. Rapoartele pregătite de uh, doamna Beres și de domnul Feio sunt o contribuție importantă din această perspectivă și propunerea legislativă a Comisiei, odată adoptată, va presupune un salt uh, spre o bună funcționare a uh, Uniunii Economice și Monetare. Opiniile Comisiei în ceea ce privește uh, taxele și impozitele asupra instituțiilor financiare presupune o discuție cu domnul Barroso pe care am avut-o deja pentru a ne clarifica poziția. Au fost uh, făcute mai multe declarații confuze în legătură cu acest uh, uh, subiect. Ne aflăm în mijlocul unei reforme fundamentale a propriului nostru sistem financiar și trebuie să păstrăm acest impuls și la nivelul G20. Iar Comisia a înaintat deja o propunere, mai întâi în legătură cu taxa de stabilitate sau cu taxele uh, bancare necesare în uh, sectorul uh, financiar. Astfel vom putea participa la atenuarea costurilor pe care le-a presupus această criză și vom putea evita viitoare crize. Toate aceste lucruri se discută acum și sunt implementate în anumite state membre. În al doilea rând, Comisia dorește să financeze un sector care are un rol important de jucat în uh, reabilitarea după criză și din această perspectivă Comisia se angajează să impună o uh, taxă pe tranzacții financiare la nivel uh, mondial. În al treilea rând, între timp, Comisia a înaintat o opțiune pentru propriile resurse la bugetul Uniunii Europene, deci a înaintat o propunere prin care sectorul financiar să-și aducă o contribuție fundamentală la uh, redresare economică a Uniunii Europene și toate astea prin această taxă pe serviciile uh, financiare. Am impus și o uh, taxă de stabilitate, am ridicat uh, taxele pe tranzacții financiare ca sursă pentru propriile uh, resurse la bugetul european și apoi suntem uh, pregătiți uh, să susținem această taxă pe tranzacțiile financiare la nivel mondial. În raportul domnului Feo, regăsim uh, o propunere legată de stabilirea unui fond monetar uh, european. Comisia susține stabilirea unui mecanism permanent uh, pentru prevenirea crizelor și pentru uh, soluționarea acestora. Acest mecanism trebuie să aibă două componente, două dimensiuni adică prevenirea crizei, uh, accentul pus pe această componentă și apoi uh, um, strategii de ieșire uh, dintr-o criză, pentru că e bine întotdeauna să previi mai degrabă decât să combați. Deja în mai uh, s-a discutat faptul că un cadru robust pentru gestionarea uh, crizelor în zona euro este un element absolut necesar. Și Comisia are intenția să înainteze propuneri uh, pentru un mecanism de soluționare a crizelor, un mecanism permanent și asta cât de curând. Principiile generale au apărut deja mai ales pentru că prevenirea și soluționarea crizelor sunt uh, aspecte care trebuie să se îmbine. Asistența financiară trebuie să uh, facă față unei condiționalități uh, stricte. Un astfel de mecanism permanent trebuie să reducă hazardul moral și să ofer statelor membre posibilitatea de a avea anumite uh, politici financiare sigure și anumite stimulente pentru uh, investitori ca aceștia să practice uh, anumite obiceiuri sigure de împrumut. Domnul Schmidt a propus un amendament în ceea ce privește participarea monetară a statelor din afara zonei euro în mecanismele de sancțiune. Știți uh, că se propune deja un astfel de mecanism pentru statele din uh, zona uh, euro, iar în al doilea rând, acest mecanism ar putea funcționa pentru toate cele 27 de state membre. Comisia acceptă această propunere, acest amendament și îl susține. Pentru că e important ca statele care nu se află în zona euro să intre în această schemă de sancțiuni într-o manieră voluntară. Domnule președinte, stimați eurodeputați, am uh, făcut uh, progrese satisfăcătoare în uh, contextul acțiunii task force-ului și am obținut o anumită convergență înspre inițiativele Comisiei pentru a consolida guvernanța economică. Și asta mai ales axându-ne pe um, acțiuni preventive. Am pus accentul și pe um, durabilitatea îndatorării Domnule comisar, spune domnul uh, președinte, domnul comisar continuă, uh, dorim să uh, susținem un mecanism adecvat. Domnul președinte, Domnule comisar, vreau să vă ajut. Stimați colegi, nu vreau să repet asta uh, de fiecare dată. Această dezbatere este foarte importantă. Vă rog să vă așezați în liniște, nu discutați unii cu ceilalți. Domnule uh, comisar, vă rugăm să încheiați, pentru că și Consiliul trebuie să intervină. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt obișnuit cu asemenea situații, însă oricum vă mulțumesc pentru ajutor. Acum ajung la concluziile mele. Aș dori să subliniez că deși a existat o convergență de opinii înspre propunerea uh, comisiei uh, exprimată la nivel de task force, procesul, de legis uh, procesul legislativ se află de-abia la început. Suntem la începutul acestui proces, așadar, și eventual la sfârșitul începutului. Dar oricum, procesul legislativ obișnuit de-abia începe iar uh, Parlamentul uh, European, uh, ca și colegiuitor, are un rol important și decisiv. Dorim să activăm împreună cu dumneavoastră și solicităm Consiliului și Parlamentului să ia deciziile legislative până în vara anului viitor pentru a avea un nou sistem de guvernanță economică uh, funcțional la sfârșitul verii 2011. Acest lucru este important pentru um, evaluarea acțiunilor care pot să fie eficiente. Domnule președinte, stimați eurodeputați, până la urmă aceasta este o chestiune care ține de credibilitatea Uniunii Europene în ceea ce privește uh, reconsolidarea guvernanței economice și sunt de acord cu dumneavoastră că metoda comunitară este cea care face uh, ca Uniunea Europeană să uh, funcționeze și să dea rezultate. V-am ascultat cu mare atenție în legătură cu acest subiect. Uh, înțeleg uh, angajamentul dumneavoastră ferm pentru metoda comunicară, în, comunitară, începând uh, cu discursurile domnului Schult, uh, Verhofstadt, Verhofstadt și alții. Eu nu mă pot ridica la aceste nivele de elocvență oratorică, însă haideți să demonstrăm împreună, încă o dată, că metoda comunitară poate să dea rezultate. Și acum trebuie să facă asta în ceea ce privește nou sistem de guvernanță economică. Dați-mi nevoia astfel să uh, complementăm uh, eficiența politicii economice și monetare printr-o Uniune Europeană eficientă și la nivel de politică economică și monetară. Mulțumesc! Mulțumim. În numele Consiliului, acum domnul Chastel. Prezident, rapid. Domnule președinte, rapid, domnule președinte, rapid. În primul rând vreau să mulțumesc în numele Consiliului celor doi raportori, doamnei Heberez și domnul Feio, care uh, simbolizează implicarea Parlamentului într-un dosar care este atât de important. Trebuie să vă spun de asemenea că îndemn Parlamentul să analizeze rapid, mai ales în uh, cadrul uh, principiului codeciziei, inițiativele în ceea ce privește guvernanța economică, inițiativele Comisiei, care trebuie să ducă la punerea în aplicare a unei guvernanțe economice europene. Cred că Consiliul se află la dispoziția Parlamentului pentru a face progrese concrete pe această propunere. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Am uh, încheiat în felul acesta dezbaterea. Votul va avea loc astăzi uh, la 12.30. Thank you.